sunt declarațiile Consiliului și Comisiei în vederea pregătirii Consiliului European de pe datele de 29 și 30 octombrie 2009. Doresc să urez bun venit președintelui Comisiei, domnul Barroso, și doamnei Cecilia Malmström, care este reprezentanta Consiliului European. Bine ați venit printre noi! Acum îi dau cuvântul doamnei Malmström. Doamna ministru pentru afaceri europene în Suedia, aveți cuvântul, doamna ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, așa cum știți, Consiliul European va avea loc săptămâna viitoare. Ordinea de zi va fi foarte încărcată și E vorba despre subiecte care privesc îndeaproape pe cetățenii noștri. Vom discuta despre lupta împotriva schimbărilor climatice, despre modalitățile de ieșire din criza economică, vom discuta despre securitatea energetică și despre imigrație. Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să discute despre aceste chestiuni și este deosebit de important ca să soluționăm toate aceste puncte pentru ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare cât mai repede cu putință și ca noua comisie să-și poată face treaba și să-și înceapă mandatul de asemenea cât, într-un timp cât mai scurt. Și cum spuneam, aceste subiecte sunt deosebit de interesante atât pentru dumneavoastră cât și pentru cetățenii noștri. Săptămâna viitoare, șefii de stat și de guverne vor uh, spune care este exact stadiul în care se găsește ratificarea tratatului de la Lisabona. După rezultatul referendumului din Irlanda, după ratificarea de către președintele Poloniei, suntem din noi entuziași și plini de energie, dar știți foarte bine că e nevoie ca toate statele membre să-l fi ratificat. 26 din 27 au făcut acest pas, mai rămâne ratificarea de către Republica Cehă. după ce cele două camere parlamentare din Republica Cehă au uh, acceptat acest tratat, a existat totuși uh, um, o, un demers făcut de 17 senatori în fața Curții Constituționale. Pe 27 octombrie, Curtea va, uh, Constituțională a Republicii Cehe va organiza o audiere publică. Uh, și credem că după această audiere această curte ar trebui să uh, emită hotărârea uh, finală, dar această dată încă nu este definitivă. Președintele Klaus a spus că aceasta este o condiție înainte ca el să semneze tratatul și deci ca acesta să fie ratificat. Este deosebit de important pentru noi să urmărim îndeaproape ce se întâmplă în Republica Cehă. Așteptăm așadar declarația Curții Cehe ca să putem apoi să știm când anume tratatul va intra în vigoare. Vom mai discuta și despre pregătirile care au fost făcute până în momentul de față ca să facilităm intrarea în vigoare a tratatului. Președinția va prezenta un raport care va uh, da o vedere de ansamblu a acestor uh, um, pregătiri și vom prezenta și punctul de vedere a statelor membre cu privire la, serviciile, uh, la Serviciul European de Acțiuni Externe al Uniunii Europene. Veți discuta de altfel despre asta în această după-amiază de pe asta. Vom discuta și alte aspecte precum personalitatea juridică a Uniunii Europene și altele. De asemenea, vom profita și de dezbaterea de azi după amiază din Parlament pentru a aborda o parte din aceste teme vom mai prezenta un raport despre felul în care putem să uh, uh, facem să fie operațional într-un timp cât mai scurt cu putință acest Serviciu European de Acțiune Externă. Am discutat deja cu Parlamentul European despre mai multe aspecte legate de acest serviciu și um, um, sperăm că totul se va derula uh, cât mai bine. Apoi, în legătură cu um, lupta împotriva schimbărilor climatice, vom discuta despre um, partea financiară a acestei lupte. Apoi, va mai exista și uh, tema ieșirii din uh, criza financiară. Știți deja că Ecofinul se va întâlni în această săptămână și apoi Consiliul European va trebui să ia și el o hotărâre. Dar, pentru a putea merge mai departe, avem nevoie de uh, uh, decizii suplimentare luate de către statele membre. Acest întreg proces de redresare economică nu trebuie întrerupt. Apoi vom începe negocieri internaționale în vederea conferinței de la Copenhaga și Uniunea Europeană ar trebui să ajungă la un acord asupra chestiunilor de finanțare, astfel încât să putem să vorbim cu o singură voce la Copenhaga. Este deosebit de important ca imediat după reuniunea de la Barcelona și, imed- și, și după reuniunea summitului G20, deci imediat după aceste reuniuni, e important ca și noi să venim cu o, o, o nouă hotărâre. Ministrii pe probleme de mediu al Uniunii Europene se întâlnesc chiar acum pentru a ajunge la o poziție comună a Uniunii Europene care ar fi punctul de plecare în negocieri. De asemenea, ar trebui să ajungem la o hotărâre în ce privește strategia Uniunii Europene pentru emisiile de gaze de seară pe termen lung. Și sperăm să putem să ajungem la o asemenea decizie uh, de, în ce privește emisiile de gaze cu efect de seră uh, până în anul 2020. Acum, în ce privește um, emisiile avioanelor și a vapoarelor, pentru că și acestea ar trebui incluse acum în schema de reducerea acestor um, emisii, va trebui să discutăm cu țările în curs de dezvoltare și va trebui în plus să ne gândim la alte fenomene precum despăduririle intensive. Avem nevoie și de un nou cadru financiar. În iunie, șefii de stat și de guvern au ajuns la un acord deosebit de ambițios. Ne-am dorit să avem un organism care să urmărească activitățile la nivel, nivel macrofinanciar. Și în plus ne-am uh, propus să avem un nou pachet legislativ propus de uh, Comisia Europeană și calendarul nostru de asemenea era destul de ambițios pentru că ne doream să ajungem la un acord asupra acestui întreg pachet până la sfârșitul anului. Și um, salut faptul că ieri um, Consiliul Ministrilor de Finanțe a reușit să progreseze pe această temă și să pună bazele acestui organism de supraveghere macroeconomic și macrofinanciar. Tot ieri, uh, Consiliul uh, um, um, ECOFIN a uh, cerut Consiliului European și mai ales președinției suedeze să continue dialogul. Trebuie să ne străduim să evităm astfel de crize pe viitor. Atât consumatorii cât și um, investitorii trebuie să aibă din nou încredere în sistem. Apoi, în ce privește uh, ocuparea în Uniunea Europeană, sunt convinsă că și acest subiect va fi pe ordinea de zi a Consiliului European. În ultimul timp am văzut niște îmbunătățiri timide, dar situația rămâne vulnerabilă în ce privește uh, șomajul și ocuparea. Trebuie să vedem cum trebuie să gestionăm consecințele crizei încercând în același timp să ne respectăm obiectivele pe termen lung în domeniul ocupării. Avem nevoie de o rată de ocupare cât mai crescută, lucru indispensabil pentru a asigura creșterea economică și bunăstarea cetățenilor noștri, precum și pentru a garanta coeziunea în Europa. Vă reamintesc ce s-a spus despre strategiile de ieșire din criza economică. Ministrii de finanțe au constatat că um, eram pe o pantă ascendentă acum, dar că acest trend uh, încă nu s-a uh, confirmat. De aceea este uh, primordial să avem strategii coerente cu deciziile luate la Göteborg de și de finanțe. În ce privește securitatea energetică acum? Vom evalua ceea ce s-a făcut în domeniul infrastructurii și a interconectărilor și a mecanismelor de afrontare a crizelor. Vom vedea ce s-a făcut din ianuarie până în prezent. Consiliul va mai adopta o strategie europeană pentru regiunea Mării Baltice. Am avut dezbateri foarte interesante chiar aici, în luna septembrie, pe acest subiect și acum ar trebui să adoptăm concluzii. Deci, luni vor fi adoptate concluzii în ce privește această strategie, care este un cadru integrat ce permite um, abordarea tuturor provocărilor ce apar în această regiune, indiferent că e vorba despre provocări de ordin social, economic, uh, econom uh, și așa mai departe. Și ar trebui să putem să întărim integrarea europeană a acestei um, regiuni și în anul 2011, în cadrul mandatului Ungariei, vom uh, face o primă evaluare a aplicării acestei strategii. Pentru președinția suedeză era important să uh, dăm toată greutatea acestei inițiative și să invităm pe toți uh, um, actorii, pe toate părțile interesate să se lanseze cu adevărat, uh, să pună în aplicare proiecte. Uh, pentru a profita de această strategie europeană pentru regiunea Mării Baltice. Apoi, în ce privește fenomenul imigrării în, um, um, în regiunea Mării Mediterane, deja am avut acest proiect pilot aplicat în Malta și apoi vom discuta și despre uh, chestiunea cererilor de azil și acordării de azil în Europa și mai rămâne să discutăm și despre um, uh, relațiile cu Turcia, tot în domeniul imigrării. Trebuie să ne ocupăm de ce se întâmplă în, în, în um, regiunea Mării Mediterane și să găsim soluții pe termen lung pe baza solidarității între statele membre. Trebuie să facem eforturi pentru ca Uniunea Europeană să aibă o poziție globală și um, um, unitară în domeniul imigrării. Ar trebui ca operațiuni comune uh, maritime dirijate de Frontex să aibă în continuare loc. Apoi, domnule președinte, vom mai discuta despre serviciul de relație externă. În luna iunie ni s-a cerut să analizăm cum putem să îmbunătățim prezența și eficiența Uniunii Europene în Afganistan și în Pakistan. Statele membre au discutat despre propuneri concrete în cadrul grupurilor de lucru. Mai multe planuri vor fi adoptate săptămâna viitoare ca să eficientizăm prezența noastră în Afganistan și în Pakistan. Trebuie ca capacitățile acestor misiuni europene să fie uh, mai uh, mari, astfel încât să putem să întărim statul de drept și uh, uh, administrația din aceste state. Și bineînțeles că trebuie să ținem cont de nivelul de dezvoltare economică din aceste țări. Trebuie să putem să mizăm pe instituții democratice mai solide în aceste țări și pe niște societăți civile mai bine organizate, pentru că în aceste două țări problemele sunt similare, dar bineînțeles că nu identice. Vom discuta despre asta săptămâna viitoare la Consiliu, domnule președinte, și acum vă stau la dispoziție ca să vă ascult întrebările și comentariile. Przedstawiającą program Rady. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea făcută în legătură cu Consiliul, eh, programul Consiliului și acum are cuvântul domnul Barroso. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte a Consiliului, stimați deputați, eh, sunt uh, de acord cu cele prezentate de Cecilia Malmström în numele Consiliului și aș vrea să mă concentrez pe două elemente centrale, tratatul de la Lisabona și chestiunile instituționale pe de o parte și lupta împotriva schimbărilor climatice și perspectiva conferinței de la Copenhaga pe de altă parte. Consiliul European trebuie să ia ultimele decizii necesare pentru ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare. De uh, în mai mulți ani uh, am știut că ratificarea nu va fi ușoară și am avut câteva dezamăgiri, dar de fiecare dată, până la urmă, tratatul a avut câștig de cauză, permițând astfel funcționarea democratică a unei Europe eficiente. Sper că așa va fi și, mai, și de aici încolo și vom trece ultimul obstacol pentru ca tratatul să intre în vigoare după sprijinul arătat față de tratat de către poporul irlandez și după um, um, încheierea procesului de ratificare în Polonia. Putem spune acum că toate statele membre au aprobat în mod democratic tratatul de la Lisabona. Procesul de ratificare însă trebuie încheiat în Republica Cehă. Bineînțeles, procedurile constituționale din uh, Republica Cehă trebuie respectate, dar trebuie respectată și necesitatea de a răspunde voinței democratice ca tratatul să intre în vigoare. Această voință democratică a fost demonstrată de Parlamentul Republicii Cehe, deci sper că nu se vor ridica obstacole artificiale în calea acestui uh, ratificării acestui tratat am explicat deja acestui Parlament cât este de important ca um, această ratificare să aibă loc cât mai repede. Avem nevoie de tratat, avem nevoie de comisie, sunt momente critice pentru Europa și trebuie să ne promovăm agenda, agenda pe care Parlamentul, um, pentru care Parlamentul și-a arătat susținerea când mai ales pentru un nou mandat. Dar pentru a funcționa eficient avem nevoie de ratificarea tratatului de la Lisabona pentru a avea o Uniune Europeană puternică și eficientă. Consiliul European trebuie să-și asume responsabilitățile, trebuie să recunoască urgența, să realizeze faptul că Europa va avea un preț de plătit atâta timp cât instituțiile nu pot să funcționeze cum trebuie. În același timp, trebuie să fim gata acum pentru intrarea în vagoare a tratatului. Știu că Parlamentul s-a implicat pe deplin și abia aștept să colaborez cu dumneavoastră pentru a ne asigura că vom simți beneficiile tratatului cât de repede. În multe domenii, Parlamentul a început deja să uh, facă ce avea de făcut și a adus o contribuție majoră cristalizând idei în domenii cum este inițiativa cetățenilor. Știu că în această dupămasă vă dezbate raportul Brock în legătură cu Serviciul de Afaceri Externe, uh, care pornește de la cea mai bună bază și anume asigurarea că acest serviciu, serviciu uh, va da mai multă forță și performanță Uniunii. Sunt convins că acest serviciu va fi, nu va fi un uh, organism interguvernamental care să plutească undeva în afara Uniunii, din potrivă va fi ancorat în sistemul Uniunii Europene și în mod inevitabil va coopera foarte strâns cu toate instituțiile, în primul rând cu Comisia. Deciziile pe care le va pregăti vor fi luate de Comisie sau de Consiliu Um, în uh, domeniul uh, afacerilor politicii comune și de securitate. Astfel ne vom putea asigura că acțiunile externe ale Uniunii reprezintă mai mult decât suma um, unei cooperări interinstituționale. Acestea trebuie să lucreze strâns uh, cu instituțiile naționale și uh, cu serviciile Comisiei pentru a deveni un instrument uh, puternic în uh, serviciul Uniunii, un adevărat serviciu extern comun, comunitar, bazat pe construcția europeană care va exprima influența Uniunii eh, Europei Unite în lume. Trebuie să lucrăm în continuare pentru um, a lupta împotriva crizei economice, mai ales să, să luptăm împotriva impactului asupra, uh, în termen de șomaj. Trebuie să intre în vigoare cât de repede propunerile Comisiei în legătură cu supravegherea financiară și trebuie să ne bazăm pe programul nostru pentru a aborda chestiuni legate de securitatea energetică. La Consiliu se va vorbi mult despre Copenhaga. Rezultatul, succesul la Copenhaga este o prioritate majoră pentru europeni și un test major pentru comunitatea internațională. Au rămas mai puțin de 50 de zile până la Copenhaga și negocierile progresează foarte încet. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de um, spirit de leadership și uh, obiectivele noastre trebuie să îi inspire și pe ceilalți. Dar știm cu toții că pentru um, a um, fi lider în, domen în domeniul uh, afa um, în, la nivel mondial este nevoie de fonduri am propus 100 uh, de miliarde de euro suplimentari până în 2020. Economiile um, dezvoltate, precum și cele, uh, și cele emergente, precum și uh, schema de schimburi de cote, vor acoperi probabil cea mai mare parte a sumei. Uniunea Europeană trebuie să plătească partea ei. Agenda de la Copenhaga nu este doar pentru schimbările climatice, dar nu trebuie să uităm dezvoltarea și este o demisiune foarte importantă. Va fi um, un angajament major, mai ales acum în momente de um, presiune asupra bugetelor, dar cu cât așteptăm mai mult, cu atât costurile vor fi mai mari. Și Consiliul European trebuie să găsească soluții creative pentru a arăta că Uniunea Europeană este unită în lupta împotriva schimbărilor climatice, care este o necesitate. Mai întâi, Copenhaga trebuie să arate că tendința reducerii emisiilor a început. În al doilea rând, trebuie să arătăm că suntem gata să-i ajutăm pe cei care sunt gata să se angajeze. Astfel putem promova Europa activă pe care o va aduce tratatul de la Lisabona. Putem promova astfel o agendă care să arate că Uniunea Europeană uh, aduce avantaje concrete cetățenilor. Și pentru asta avem nevoie de un cadru instituțional eficient. Și aici ajung la ceea ce spuneam la început. Tratatul de la Lisabona este primul tratat al Europei extinse. Această generație cu um, din centrul și estul Europei și aduce încă aminte de momentele în care Europa era împărțită. Dar construim acum instituții care să dureze. Avem nevoie de instituții pentru Europa extinsă și tratatul de la Lisabona este tratatul Europei secolului 21 cu instituții puternice capabile să obțină rezultate concrete într-o Uniune Europeană cu 27 sau mai mulți membri. Dar instituțiile nu sunt suficiente. Avem nevoie de voință politică pentru a ne atinge obiectivele și sper că la sfârșitul lunii Consiliul European va arăta că poate obține rezultate ambițioase la Copenhaga. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte al Comisiei. Acum, în numele grupurilor politice, mai întâi dau cuvântul domnului Joseph Dol din partea PP. Madame, Monsieur le Président, chers collègues. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, noi așteptăm din partea următorului Consiliu să pună capăt acestei lungi perioade de incertitudine instituțională europeană și să dea un elan necesar pentru uh, funcționarea noii comisii și pentru un Consiliu stabil așa cum, și a unui reprezentant a Consiliului, așa cum se prevede în Tratatul de la Lisabona. Consiliul va trebui să ia măsurile necesare pentru a amplifica uh, creșterea, reluarea creșterii și uh, crearea de locuri de muncă pentru că, știm, criza încă nu s-a terminat atâta timp cât nu va fi restabilită coeziunea socială. Acum, în ce privește instituțiile, aș dori să vă reamintesc că decizia președintelui polonez de a ratifica tratatul înseamnă că toate țările, în afară de una, uh, au, uh, s-au pronunțat în favoarea unei acțiuni cât mai rapide. Cu două zile înaintea Consiliului European, Curtea Constituțională Cehă va studia compatibilitatea tratatului cu Constituția acestei țări. Mă refer la ziua de 27 uh, octombrie. Sigur, vom respecta această decizie oricare va fi ea. Uh, grupul meu însă deplânge faptul că președintele ceh, pe când Parlamentul său a adoptat tratatul de Lisabona, a găsit un nou pretext pentru a amâna uh, ratificarea sa. Și știm cu toții că este doar un pretext. Și regret faptul că uh, alte țări au profitat de asta pentru a cere asigurări pentru unul sau altul din aspectele tratatului. Nu trebuie să deschidem cutia Pandorei și felicit președinția pentru că a spus cu claritate acest lucru. Grupul PPE așteaptă din partea Consiliului European să indice cu claritate faptul că Uniunea Europeană nu va accepta nicio manevră dilatorie toate popoarele, direct sau indirect, au susținut tratatul. Și acum trebuie să facem pași înainte. Știm cu toții că atâta timp cât dezbaterea publică în Europa va fi monopolizată de problema instituțională și atâta timp cât Europa nu va dispune de instrumentele necesare pentru o luare de decizie atât democratică cât și eficientă, adevăratele mize politice, economice, sociale, ecologice, nu vor fi rezolvate cu celeritatea și seriozitatea necesare și vedem că uh, acum uh, nu facem decât să stăm pe loc. Parlamentul nostru va trebui să poată audia noi comisari cât mai repede posibil și să se pronunțe uh, pe cât posibil înainte, a sfârșitul anului pe toate chestiunile ce privește Comisia și Consiliul. <clears throat> Grupul nostru mai așteaptă din partea Consiliului European orientări clare în ce privește politica economică. Să tragem uh, concluziile de la summitul G20 de la Pittsburgh, care a avut rezultate mm, destul uh, de împărțite și vedem că și în presă e ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Europa trebuie să permită întreprinderilor sale să reia un nivel de activitate suficient pentru a angaja noi persoane, dar să și investească în cercetare. Europa trebuie să facă tot ce poate pentru a se asigura că există un mediu comercial echitabil și, în fine, aștept de la Consiliul European, în ce privește clima, o strategie adaptată la situație, adică angajamentele uh, partenerilor noștri până acum uh, nu sunt la înălțimea așteptărilor. Și pun foarte clar întrebarea, ce fel de presiuni vom exercita asupra Statelor Unite, Chinei și mai ales uh, țărilor emergente? O presiune moderată, politicoasă sau una maximă? Mă felicit că Europa joacă un rol de lider aici, dar în același timp nu poate să fie singura care să facă eforturile necesare pentru a combate încălzirea planetei mai rămân doar 50 de zile înaintea, de, înaintea summitului, de, summitului de la Copenhaga. Uh, e un timp scurt, dar suficient dacă știm să fim convingători. Așadar, domnule președinte al uh, Consiliului, domnule președinte al Comisiei, vă întreb cum veți uh, folosi aceste 50 de zile pe care le mai aveți la dispoziție. Dragi colegi, Consiliul European din octombrie va fi un moment cheie și va arăta sau nu că Europa e conștientă că e urgent să acționeze în domeniul economic, social și să depășească etapa certurilor instituționale. Grupul meu PPE face apel tuturor uh, ca, toa, ca fiecare din cele 27 de state membre să-și asume responsabilitățile care revin. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, uh, mulțumesc uh, domnule președinte Dol. Și acum, din partea socialiștilor și democraților, dau cuvântul domnului Hannes Svoboda. Äh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte a Consiliului, domnule președinte al Comisiei, doamnelor și domnilor. Înainte de a spune câteva cuvinte despre chestiunile constituționale, aș vrea să fac o observație în ce privește Copenhaga. Aveți toată dreptatea să um, spuneți, stimată doamnă, și președintele Comisiei a insistat de asemenea asupra acestui punct, trebuie neapărat să luăm o decizie înainte de Copenhaga declarațiile de intenții nu sunt suficiente, avem nevoie de niște obiective um, obligatorii. Și știm bine că americanii încă nu sunt pregătiți să poată să facă um, pași similari din cauza procedurii legislative care la ei încă nu s-a încheiat. Acum, în ce privește piețele economice și financiare, este absolut uh, um, uluitor să vezi ce prime, ce bonusuri se plătesc și anul acesta pe piața financiară. Asta arată că încă multe, mulți angajați nu și mulți manageri nu iau în considerare cu seriozitate nevoia de a reforma aceste piețe și acest sistem. Și atunci lansez uh, un nou apel către miniștrii de resort, atât în ce privește piețele financiare, cât și în ce privește ocuparea. Nu e suficient să faci declarații și să spui că vei încuraja crearea de locuri de muncă, trebuie să mai și faci ceva în sensul ăsta. Însă mă bucur de faptul că există cât de cât un consens în ce privește rolul central pe care va trebui să-l joace această politică de ocupare în viitor. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte și despre tratatul de la Lisabona și apoi faptul că semnătura domnului Vaslav Klaus încă nu se găsește uh, uh, în josul, partea de jos a acestui document. Știm că avem nevoie de o hotărâre favorabilă din partea Curții Constituționale a Republicii Cehe. Dar declarațiile asupra decretelor uh, Beneș și asupra a ceea ce s-a întâmplat uh, imediat după cel de-al doilea război mondial nu sunt uh, încurajatoare. Și s-a pus întrebarea imediat uh, um, înaintea aderării Cehiei pentru a ști dacă aceste declarații din acel um, epocă ar putea să fie un obstacol la intrarea acestei țări în Uniunea Europeană. Și s-a ajuns la concluzia că nu, aceste decrete nu constituiau un obstacol. Deci ar fi inacceptabil ca acum aceste decrete să fie uh, Uh, um, prezentate ca un obstacol la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Acest tratat are mai multe obiective. Mai întâi, mai multă democrație pentru Europa, mai multă democrație la nivel parlamentar, da. Da, poate că nu sunteți de acord, <clears throat> pentru că dumneavoastră nu vreți mai multă democrație, stimate domn. Și apoi, un alt obiectiv, să, fie mai, să fim mai uh, eficienți E o, o misiune foarte importantă pe care va trebui să o ducem la bun sfârșit în următoarele săptămâni. N-ar trebui să ne lovim de asemenea obstacole precum incompatibilitățile de persoană. Președinția Consiliului spune că are nevoie de noua comisie pentru a putea lucra mai bine și apoi ni se spune că noi nu avem nicio putere în ce privește desemnarea unora sau altora dintre persoanele care ar trebui să fie uh, viitor comisar, dar noi ce vrem este o comisie care să fie cu adevărat capabilă să lucreze cu noi. Și în plus avem nevoie acum de un serviciu cât se poate de util și de eficient și eficace în domeniul afacerilor externe. Dar aveți nevoie de control parlamentar. Nu putem, pe de o parte, să avem un tratat de la Lisabona care introduce mai, mai mult control parlamentar și apoi să ajungem la un rezultat final care implică, de fapt, o, mai puține puteri de monitorizare și supraveghere din partea Parlamentului European. Nu puteți să interpretați astfel lucrurile. Sunt absolut de acord cu ce spune domnul Brok în raportul dumnealui și cu ce spune comisie. Avem nevoie de o structură clară. Dar pentru noi, partea hotărătoare, partea cea mai importantă este controlul pe care îl poate exercita Parlamentul European asupra acestui serviciu. Noi sperăm că Tratatul de la Lisabona va putea să fie aplicat în sensul Uh, pe care îl înțelegem noi, pe, așa cum l-am înțeles de la bun început, mai multă eficacitate, mai multă democrație parlamentară. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc domnule Svoboda. Unul dintre colegi a ridicat cartonașul albastru, este domnul Balțoc. Aveți 30 de secunde. Domnule Svoboda, dumneavoastră ați spus că în uh, perioada aderării Republic, Republicii Cehe la, în Uniunea Europeană nu uh, erau în vigoare decretele Beneș referitoare la sudeți, dar dumneavoastră știți că au, a, acestea au avut uh, consecințe grave care un, încă sunt în vigoare. Deci dacă Europa constituie un stat de drept cu adevărat, atunci din acest punct de vedere Republica Cehă atât în ce privește germanii din Sudeți, cât și maghiarii, mai are încă multe de făcut. Mulțumesc! Mrs. Svoboda. Da, și domnul Svoboda acum pentru un răspuns. Da. Da, am avut ocazia să studiez această problemă cu atenție pentru că mulți uh, sudeți trăiesc în Austria și cunosc, cunosc deci situația. Cred că a venit momentul uh, Um, să lăsăm trecutul în urmă și să privim spre viitor. Și viitorul nu este un viitor uh, al uh, acestui decret de ci este viitorul cartei fundamentale. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Acum are cuvântul în numele grupului ALDE, domnul președintele acestui grup, Giefer Hofstadt. Vă rog. Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Trenul uh, a mers deja atât de repede și atât de departe, încât cred că este imposibil să-l mai oprim sau să-l mai întoarcem din drum. Este absolut imposibil să oprim acum acest tren. Și Uh, președintele Claus a spus acest lucru și cred că este singura ocazie um, când uh, sunt de acord cu el. Tratatul de la Lisabona nu mai poate fi întârziat și este normal acest lucru. Statele membre l-au aprobat, l-au ratificat și mai avem nevoie doar de uh, semnătura domnului Klaus. Schimbarea sa de atitudine nu poate fi explicată decât de determinarea noastră și a dumneavoastră uh, de a continua eforturile pentru ca acest tratat să intre în vigoare. Trebuie să continuăm aceste presiuni în, în uh, zilele și săptămânile următoare. Sper că va fi vorba de zile, nu de săptămâni. Ratificarea finală a tratatului ne va permite uh, să ducem procesul înainte și trebuie să îl putem implementa. Chiar domnul Claus spune că trenul nu poate fi oprit, deci el trebuie să continue. Și cred că este absolut necesar ca Consiliul uh, să se grăbească cu numirea noilor comisari și de asemenea să promoveze în continuare pachetul legat de președintele Consiliului și înaltul reprezentant. Cred că cel mai bun mod de a arăta lui Klaus că trenul uh, continuă din ce în ce mai repede în fiecare zi și că nu are alte posibilități decât să semneze este ca dumneavoastră să mergeți în continuare. Dacă dumneavoastră avansați, până la urmă va semna. În legătură cu Serviciul de Afaceri Externe, sper că Consiliul va ajunge la un acord în legătură cu acesta, dar trebuie să spun, nu orice acord ne va mulțumi mă tem că creăm două structuri paralele. Una la comisie. Astăzi uh, e vorba de 6.000 de persoane, inclusiv staful local, deci care lucrează um, pentru comisie și apoi un serviciu extern cu alți mii de oameni în serviciul unui altui reprezentant. Uh, deci, cred că până la urmă este absolut necesar să avem o singură structură care să se ocupe de afacerile externe. Nu structuri paralele, delegațiile Comisiei pe de o parte și Serviciul de, Afa- de Acțiune Externă pe de altă parte. Deci e nevoie de acord în Consiliu, dar sper că din acest acord se va observa foarte clar că nu vom duplica structurile nu va exista acest paralelism între uh, serviciile Comisiei și serviciile, uh, Serviciul de Acțiune Externe pe de altă parte. Vă mulțumim și acum, în numele verzilor, are cuvântul doamna Harms. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și domnilor. Aș dori să încep prin a spune Republicii Cehe că domnul Klaus nu, uh, nu are un comportament uh, uh, cinstit și, uh, și pentru că deja știe că a pierdut partida și nu se comportă ca o persoană care a pierdut și care este fair play. Uh, Există o majoritate constituțională în Republica Cehă în favoarea uh, tratatului, el nu o respectă. Noi nici nu trebuie să uh, luăm în considerare cerințele sale suplimentare pentru Cehia sau ce spune el în privește cu valabilitatea cartei fundamentale, pentru că ar însemna să-i acordăm prea multă atenție unei persoane care nu vrea altceva decât să ne creeze probleme, să ne pună bețe în roate și eu cred că cetățenii cehi care au făcut atâtea pentru reunificarea Europei, eu cred că acești cetățeni merită ceva mai bun. Asta în ce privește domnul Claus pe domnul Claus. Iar acum uh, vreau să mă refer la lupta împotriva schimbărilor climatice. Domnule președinte Barroso, <clears throat> cred că niciodată nu v-ați bucurat de mai multă susținere din partea mea decât azi. Uh, dar uh, dumneavoastră ați subliniat încă o dată importanța summitului de la Copenhaga, importanța unui angajament european pentru un acord și uh, pentru a obține un fond internațional pentru măsuri de protecție pentru țările în curs de dezvoltare în probleme legate de schimbări climatice. <clears throat> În uh, momentul negocierilor de la Luxemburg, ministrul german a vorbit, s-a referit la, un, la o partidă de poker. Uh, s-a spus că la poker se blufează și pentru. Uh, deci nu se pun cărțile pe masă, dar la Copenhaga nu va fi o partidă de poker, ci va fi cea mai mare provocare cu care ne confruntăm noi, cum uh, a spus și doamna Merkel și alți uh, Uh, responsabili politici din Europa. Ce cea mai mare provocare cu care ne confruntăm nu doar noi, ci și toată comunitatea globală. Și trebuie să dăm dovadă de seriozitate. 100 de miliarde de euro a trebui să fie puși la dispoziție uh, începând cu 2020 pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să-și respecte obligațiile în materie de uh, climă și metodele de ajustare și asta pentru țări ca Germania a reprezenta un angajament de aproximativ 3 miliarde de euro începând cu 2020. Dar uh, vedem că această sumă față de ce se investește pentru salvarea băncilor este absolut uh, nimic. Nu reprezintă nimic. Și uh, un eșec la Copenhaga, o provocare atât de mare nu poate fi comparată cu uh, un joc de poker. Uh, la Luxemburg s-a uh, dovedit că Uniunea Europeană poate juca nu doar un rol de motor, ci și de blocaj, din păcate. Nu pot decât să fac un apel mențineți direcția pe care vă aflați acum, domnule Barozo. Finanțarea trebuie pregătită în mod responsabil finanțarea acestui fond uh, internațional. De asta tot vorbim uh, de 2 ani de zile și, doamnă Malmström, cred că suedezii negociază foarte bine, trebuie respectat votul din Comisia Envi deci Comisia pentru Mediu a Parlamentului, e vorba de o reducere 30, eh, de 13% până în 2020 a emisiilor de dioxid de carbon și dacă nu va fi respectată, respectat acest vot, nu vom putea atinge obiectivul nostru de 2 grade. Și uh, în încheiere vreau să fac apel la credibilitatea președinției suedeze. Cred că ați trebuit să, solicita, să solicitați întreprinderii noastre stat, Fandefal, să, pun, să investească în domeniile sensibile și strategia aceste, acestei uh, întreprinderi de stat, Vattenfall, uh, din păcate, vă știrbește reputația și poziția la negocierile pentru pregătirea uh, summitului de la Copenhaga. Și a trebui să fiți atenți în, uh, la acțiunile acestei întreprinderi fată în fals și uh, planul față de Germania și stocarea uh, uh, dioxidului de carbon. Uh, Știți că a depus o plângere împotriva Germaniei, a trebuit retrasă această plângere pentru că vă pătează blazonul uh, înaintea Copenhagei. Da, mulțumesc uh, și vă rog să respectați timpul de vorbire, dragi colegi. Mai am o cerere de cartonaș uh, albastru, dar trebuie să ne continuăm și discuția, așadar în câteva minute va mai exista o propunere. Bun, și acum următorul vorbitor, în numele conservatorilor și reformatorilor europeni, domnul Kirkhope. President, uh, may I, uh... Domnule președinte, vreau să felicit președinția suedeză pentru felul în care au prezidat Consiliul în general și despre și deci pentru faptul că au acordat toată importanța necesară crizei financiare, crizei economice și schimbărilor climatice. Deci cred că merită toate felicitările noastre. Dar așa cum s-a întâmplat și cu alte președinții, ei trebuie să țină cont și de toate dezechilibrele instituționale din Europa și mai ales de cele care țin de tratatul de la Lisabona. Pentru cetățenii europeni, nu tratatul de la Lisabona este important, ci agenda Lisabona această agendă care avea intenții nobile de a face în așa fel încât economia europeană să fie cea mai performantă, o economie bazată pe cunoaștere, pe cercetare, o economie care să respecte mediul și să creeze locuri de muncă. Și asta trebuia să se întâmple până în anul 2010. Dacă s-ar fi întâmplat așa, cetățenii noștri chiar ar fi simțit modificarea și ar fi avut încredere în viitor. Însă, așa cum a spus și Comisia, această agendă a fost un eșec sec. De ce nu putem niciodată să ajungem la rezultate care chiar să conteze pentru cetățenii noștri? Intențiile nobile nu sunt puse în practică și acum această agendă de la Lisabona suferă de lipsă de perspectivă și de um, lipsă de rezultate concrete. Totuși, ce se întâmplă în Uniunea Europeană trebuie să fie ușor de înțeles pentru cetățenii noștri crearea de locuri de muncă nu trebuie să se materializeze numai în crearea de posturi pentru foștii prim-ministri, astfel încât ei să ajungă președința ai Consiliului sau un alt reprezentanți pentru afaceri externe. E important să ne ocupăm de acele locuri de muncă pe care ar trebui să le creeze IMM-urile. Și aceste posturi de înalt nivel nu vor ușura viața celor care acum sunt în șomaj. da, e poate discutabilă, dar eu cred că principala amenințare pentru lumea noastră trebuie să fie, um, trebuie să luptăm împotriva ei. Sunt mii și mii de pagini pentru, pe care cetățenii noștri nu le vor înțelege niciodată și care de fapt discută despre cum să protejăm copacii. Eu zic că trebuie să ne concentrăm asupra felului în care putem să salvăm această lume pentru viitoarea generație și să nu ne cheltuim energia cu acele persoane care nu vor să semneze un um, maldar de hârtii ca să permită o schimbare instituțională. Stimată doamnă ministru, cred că la acest summit ar trebui să invitați pe toți Uh, șefii de stat și de guverne să se concentreze asupra celor probleme de care le pasă uh, cetățenilor noștri. Și cred că tot ceea ce ține de ocupare și ce ține de lupta împotriva schimbărilor climatice este foarte important. Mulțumesc, domnule președinte. Acum următorul vorbitor în numele grup, uh, grupului GUE este domnul Lothar Bischi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, de trei luni încoace se speculează mult în legătură cu uh, unele persoane. Noi am refuzat tratatul de la Lisabona din motive bune. Mai vrem mai întâi că chestiunile sociale să fie primordiale în Europa, nu cele economice. Dorim o demilitarizare și uh, dorim Europa socială, nu Europa elitelor. Sunt lucruri concrete și despre asta ar trebui să fie vorba. Uh, atâtea lume își pierde locul de muncă și noi nu facem decât să salvăm băncile. și uh, nu avem nici programul de relansare economică. Dacă ne gândim la deficitul bugetar al statelor membre, uh, ne putem aștepta ca pensiile să aibă de suferit, să aibă de suferit salariile uh, și locurile de muncă, iar cetățenii să plătească mai multe impozite. Convențiile colective au și ele de suferit, este suficient să ne uităm la ce se întâmplă în anumite sectoare cu grevele din ultimele zile pentru a evalua situația. Iată de ce ar trebui să ne ocupăm. Am putea să ne gândim la adăugiri la tratatul de la Lisabona care să ne permită să obținem uh, semnătura președintelui Klaus. Dacă asta doriți, adăugați o clauză socială. Cu o adevărată valoare adăugată pentru tratatul de la Lisabona. Nu e vorba doar de progresul social. Inițial era vorba și de creare de lucruri de muncă, de investiții și de creștere. Asta am cerut. Am cerut uh, un pact de creștere a numărului locurilor de muncă, o îmbunătățire a condițiilor de muncă. Um, era vorba de mai multă solidaritate între statele membre, despre sisteme de protecție socială și de pensii uh, durabile. Și nici în politica statelor membre, nici în cea a Comisiei, nu văd vreo strategie care să aibă aceste obiective. Bineînțeles, Consiliul trebuie să discute despre viitoarea comisie și despre ratificarea tratatului de la Lisabona. Dar grupul nostru așteaptă rezultate înainte de a-și manifesta susținerea față de noua comisie. Acum are cuvântul domnul Farici. Uh, Mulțumesc, domnule Barroso. Ați afirmat dimineață că toate statele membre au uh, ratificat democratic tratatul de la Lisabona. Nu e adevărat. Uh, britanicii nu s-au pronunțat, deși au cerut acest lucru. Și până nu se va organiza un referendum în Marea Britanie, eu nu voi recunoaște legitimitatea acestui tratat. Uh, acum uh, toți, uh, toate privirile sunt concentrate asupra președintelui Klaus. Știu că toți îl urâți pe președintele Klaus pentru că el crede în democrația națională. Dar el ia o poziție în apărarea intereselor naționale cehești. Pentru că e vorba, până la urmă, de uh, pretențiile germane asupra proprietăților din Sudeți. Uh, și eu cred că are absolut dreptate să se teamă de uh, Germania. Deci, uh, vă rog, domnule președinte Claus, rezistați și dacă nu obțineți ce doriți, nu semnați. Și dacă obțineți, tratatul va trebui re-ratificat în 25 de state membre. Ceea ce va însemna că britanicii vor avea un referendum și dumneavoastră, ca democrați, doriți organizarea unui referendum britanic. Sunt convins. Eu știu că doresc acest lucru. Și mă întreb, oare, într-adevăr, la sfârșitul acestui summit vom avea un nou împărat european și acesta va fi Tony Blair. Eu am ajuns la concluzia că doresc să fie Tony Blair uh, șeful Euro- Europei. Vă rog, numiți-l pe Tony Blair. Omul care a renunțat la 2 miliarde de lire Omul care a anunțat că va face un referendum uh, asupra Constituției și nu l-a organizat, care nu și-a menținut pre, uh, promisiunile. E clar că în Uniunea Europeană trădarea națională este foarte prețuită. Deci vă rog să-l numiți pe Tony Blair pentru că astfel uh, britanicii vor vedea că acest om nu este uh, uh, ales uh, democratic și e vorba doar de uh, avantaje obținute de oameni care renunță la interesele naționale. Deci vă rog, vă rog să-l uh, numiți pe Tony Blair ca primul președinte al Europei. Mulțumesc, domnule președinte. Și acum domnul Dodds pentru neafiliați. Este o decepție, dar nu este uh, uluitor că Comisia și Consiliul vor să continue cu acest tratat de la Lisabona. Și știu că această credință a mea nu este populară printre dumneavoastră, dar eu sunt convinsă de faptul că în Uniunea, în Marea Britanie ar trebui să existe un referendum asupra tratatului și nu înțeleg de ce conservatorii și uh, laburiștii nu vor să facă acest lucru. Dar în ce privește criza financiară și doamna ministru a vorbit foarte mult despre asta. Aseară, guvernatorul băncii Angliei a spus că Banca Națională a împrumutat băncilor engleze 1,3 trilioane de lire sterline și niciodată nu s-a mai uh, împrumutat o asemenea sumă la atât de puține uh, bănci și asta fără să se fi cerut să se facă cine știe ce reforme. Dumnealui a mai arătat că reglementarea băncilor nu era suficientă, dar că exista o dilemă morală în centrul acestei crize bancare și că instituțiile bancare și financiare știau că erau mult prea mari pentru ca să simtă cu adevărat pe pielea lor costul crizei și că contribuitorii uh, vor trebui de fiecare dată să scoată bani din buzunar pentru a plăti pentru efectele crizei și cei din Anglia vor plăti mai mult decât în oricare altă regiune din Europa. Trebuie să existe o voință politică pentru a rezolva această dilemă moremă la Consiliul European. Și, a, și noi am vrea să știm care va fi această soluție. Îmi pare rău, spune președintele Parlamentului. Vă rog, dragi colegi, să vă respectați timpul de vorbire. Vă rog. Acum dau cuvântul doamnei Malmström numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Iau acum din nou cuvântul, dar bineînțeles voi fi prezentă până la sfârșitul dezbaterii. Domnule Verhofstadt, într-adevăr, trenul nu se va opri și sper că va ajunge la gara terminus cât de repede. Președinția suedeză are contacte um, sporite dese cu cehii și sper că ne vor da cât de repede un, uh, tratat, un răspuns foarte clar ce se va întâmpla cu tratatul. De asemenea, Discutăm despre candidații pentru um, posturile pe care le-ați menționat, precum și uh, pentru posturile de comisari. La summit vom lua toate deciziile posibile și ne vom pregăti pe cât vom putea noi de bine pentru intrarea în vigoare a tratatului în momentul în care el va fi ratificat de toată lumea. Președinția prioritatea numărul unu pentru președinția suedeză este un acord la Copenhaga. Este o responsabilitate majoră pe umerii Uniunii Europene și ținem la ea pentru că astfel vom arăta că dorim să ne asumăm responsabilitățile noastre la nivel global. În următoarele săptămâni vom avea summituri cu uh, Rusia, China și Statele Unite și, bineînțeles, vom discuta la toate aceste summituri lucruri legate de schimbările climatice. Avem apoi Consiliul uh, Ministrilor Finanțelor și așa mai departe. Deci vom avea multe oportunități să discutăm aceste lucruri. Încă rezultatele nu mă satisfac, dar am încă speranțe că vom ajunge la un acord la Copenhaga, pentru că uh, oamenii din întreaga lume se așteaptă la acest lucru. Uniunea Europeană de asemenea trebuie să arate că poate obține rezultate în gestionarea crizei financiare. Acum uh, că apar semne încurajatoare, nu trebuie să uităm că avem nevoie de aceste organisme de gestionare a sistemului macrofinanciar, tocmai pentru a lupta mai bine în momente de criză. Și sper că aceste sisteme de, uh, acest sistem de supraveghere va putea funcționa cât de repede. Chestiunile instituționale sunt importante pentru că e important ca Uniunea Europeană să poată să ia decizii în mod democratic și eficient suficient și în acest sens tratatul de la Lisabona este un instrument important, dar în același timp Uniunea nu poate obține încrederea cetățenilor dacă nu obține rezultate în chestiuni concrete, gestionarea crizei economice, lupta împotriva schimbărilor climatice. Iată probleme ale oamenilor din întreaga lume și dacă avem rezultate la summit și în această toamnă, Cred că astfel adăugi, adăugăm la legitimitatea uh, instituțiilor și încrederea cetățenilor în ele. Vă mulțumim, doamnă ministru, spune domnul președinte. Are cuvântul acum domnul președinte al Comisiei, Barroso. Mulțumesc. Cred că domnul președinte PPE, Joseph Dole, dar și doamna Harms au uh, pus aici uh, întrebări foarte importante. Cum putem avea succes la Copenhaga mai ales când avem alți parteneri care nu fac aceleași eforturi uh, cum facem noi. Sigur, există dificultăți, pentru că sigur că nu sunt uh, am, nu toate țările dezvoltate au aceleași ambiții în ce privește angajamentele concrete pentru reducerea emisiilor. Apoi există și rezistențe din partea celor mai mari economii ale țărilor din, în curs de dezvoltare Uh, care nu doresc să introducă în acordul global planurile naționale de uh, ajustare. Există și absența, pentru moment, a unui plan financiar credibil. Așadar, ce putem noi face? În primul rând, cred că n-ar fi momentul ca Europa să renunțe la ambițiile sale, pentru că astfel nu am face decât să dăm un pretext tuturor forțelor negative ca să nu facă nici ele eforturi. Așadar, nouă ne revine rolul de a, menține, de a ne menține rolul de lider, dar în același timp, și aici răspund concret uh, lui Joseph Dol, să spunem că oferta noastră financiară este condiționată. Suntem gata să îi ajutăm pe cei care, într-adevăr, fac efortul să-și reducă emisiile. Asta e important este o ofertă condiți- financiară condiționată, dar nu trebuie să renunțăm la ambițiile noastre, ar fi o eroare. Eu cred că putem să avem succes la Copenhaga pentru că avem și elemente pozitive. Statele Unite au reintrat în negocieri, uh, ieșiseră acum câțiva ani, acum s-au angajat din nou în negocieri și Australia și Japo- Japonia au anunțat politic uh, des objectifs ambitieux nu în termeni obligatorii, dar au anunțat obiective uh, uh, ambițioase. China, Mexic, Brazilia, Corea de Sud, uh, de asemenea, au anunțat planuri naționale ambițioase, dar pentru moment încă n-au acceptat să le includă într-un acord global. Deci, uh, să insistăm pe aspectele pozitive, să creăm această dinamică și eu sper că la sfârșitul lunii Consiliul European nu va da apă la moară scepticilor, celor care joacă rolul de Casandre, care spun că trebuie să trecem la planul de rezervă, planul B. Eu am spus deja, nu putem să avem un plan B pentru că nu avem o planetă B. Noi trebuie să ne concentrăm și să nu ratăm această ocazie istorică de la Copenhaga. My final point is precise. Uh, iar în, în final, îmi exprim surprinderea. N-aș fi, uh, fi crezut niciodată că un membru britanic al acestui Parlament uh, pune sub semnul întrebării chiar instituția Parlamentului Britanic, una din cele mai mari contribuții ale Marii Britanii la civilizație. A fost și este Parlamentul Britanic. Haideți să spunem foarte clar, guvernul britanic a negociat tratatul. Uh, guvernul britanic a semnat tratatul. Parlamentul britanic Camera Comunelor și Camera Lorzilor au aprobat tratatul. Majestatea sa, regina, a ratificat tratatul. Instrumentele ratificării uh, au fost uh, toate utilizate. Deci, uh, Marea Britanie a ratificat tratatul de la Lisabona și toți de aici respectăm uh, sistemul democratic uh, britanic, mai ales uh, membrii din Marea Britanie. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte. Uh, uh, Domnule președinte Barroso, spune domnul președinte Buzek și acum are cuvântul domnul Aud Caras, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte a Coselului, domnule președinte al Comisiei, doamnelor și domnilor, vroiam totuși să spun că Ura, ura este un sentiment anti-european prin definiție și, de asemenea, egoismele naționale sunt cei mai mari inamici ai Uniunii Europene. Sper însă că nimeni în această seală nu vrea să spună că noi suntem împotriva cetățenilor, nu poate să afirme așa ceva. Sper din tot sufletul că nimeni nu vrea să facă în așa fel încât Uniunea să fie văzută ca un dușman al cetățenilor. Sperăm că în Republica Cehă Curtea Constituțională își va da avizul în câteva zile și că vom putea să avansăm și că Uniunea va putea să ia hotărârile care se impun pentru numirea persoanelor care trebuie numite și pentru respectarea termenelor. În ce privește alegerea comisarilor, mă gândesc că nu se vor face negocieri pentru găsirea unui numitor comun, dar ca să spun așa, în, ă, spre jos și că n-ar trebui ca la Consiliu să se desfășoare certurile obișnuite și că ar trebui să puneți înainte interesele Europei și să încercați să găsiți persoanele cele mai competente, indiferent de cine sunt acestea. Sper că acest mesaj va fi trimis șefilor de stat și de guverne în ce privește profilul candidaților pentru posturile de comisari. Acum, în ce privește piețele financiare, da, salut ideea creării acestui organism de supraveghere a piețelor, dar noi încă nu am ajuns la capătul tunelului. Abia eh, am început drumul spre această eh, acest scop final care este ieșirea din criză. Poate că am avea nevoie de ceva care să semene cu Banca Centrală Europeană. Președintele întrerupe orator pentru a depăși timpul de cuvântul domnului Leinen. Domnule președinte, Faptul că domnul Klaus a cerut uh, un opt-out pentru Carta Fundamentală este o cerere superflu, nu este decât o scuză. Dacă totul ar depinde numai de domnul Klaus, ar fi simplu pentru Consiliul European să facă o uh, declarație care să îl asigure, să dea garanții domnului Klaus și atunci el a semnat foarte repede și acest tratat ar intra imediat în vigoare. Și acest lucru este valabil și pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Nu trebuie să ne mulțumim numai cu declarații de intenții nobile, nu trebuie să ne lăsăm îngropați de povara birocrației, cel puțin așa se anunță lucrurile acest tratat ne dă o bază pentru mai multe politici comune, ca de exemplu politică energetică comună, politică de protecție a mediului comună și sper că această nebuloasă, aceste neînțelegeri vor dispare, în, înțelegerile existente vor dispare înaintea um, conferinței de la Copenhaga. Există niște condiții foarte clare pentru finanțare și sper că summitul european va ajunge la un acord în ce privește acest concept de finanțare. Trebuie ca um, um, sarcinile să fie împărțite echitabil între diferitele state membre și apoi în ce ne privește pe noi și pe țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul doamna de Sarnez. Uh, da. Aș vrea să abordez trei chestiuni. Mai întâi, schimbările climatice. Toată lumea este clar pentru toată lumea că Uniunea Europeană are o responsabilitate de rol de lider la Copenhaga. De aceea trebuie să fim exigenți, ambițioși în legătură cu obiectivele, dar trebuie să onorăm și datoria față de țările în curs de dezvoltare. Fiecare trebuie să facă un efort financiar pe măsură. Dacă nu suntem capabili să ne arătăm solidari, lucrurile nu vor funcționa. În legătură cu migrațiile, Mm, este bine să facem lucrurile mai bine cu ajutorul Frontex-ului, dar dacă vrem să ajutăm țările din sudul Europei, trebuie să armonizăm dreptul azilului, să revenim asupra Convenției de la Dublin și să elaborăm în fine o adevărată politică în domeniul imigrației. Cred că este singura cale de a trata aceste lucruri în mod responsabil. Și, în fine, politica externă. Consiliul va avansa în legătură cu Serviciul de Acțiune Externă. Foarte bine vom avea probabil un alt reprezentant. Foarte bine, dar ar fi și mai bine să vorbim cu un, o voce unică, mai ales în legătură cu conflictele majore din lume în legătură cu Afganistanul, vreau să amintesc că numărul soldaților europeni din Afganistan este aproape egal cu cel al soldaților americani. Va avea în loc pe 3 noiembrie un summit uh, Statele Unite, Uniunea Europeană și acolo avem o responsabilitate să propunem o strategie care să nu fie exclusiv militară. Dacă nu o facem noi, nimeni nu va face acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul domnul Gerald Hefner, două minute. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Tratatul de la Lisabona a fost aprobat și acum trebuie să privim înainte, trebuie să facem Uniunea mai eficientă, mai democratică și avem mult teren de recuperat dacă dorim să facem acest lucru. Uh, cetățenii nu trebuie să fie doar spectatori, nu sunt. Uh, um, trebuie să ia parte la construcția europeană doresc o, o Uniune Europeană a cetățenilor și rămân multe de făcut pentru a realiza acest lucru multe lucruri se fac în mod inegal, incorrect. Nu înțeleg deloc cum e posibil să se încalce astfel dreptul european și uh, să se calce în picioare spiritul european. Domnul Klaus este singurul președinte din Uniunea Europeană uh, care încearcă să uh, îi considere pe cetățenii europeni ca ostatici. Uh, avem nevoie, trebuie să îi asigurăm pe cetățeni că lucrurile nu pot merge așa. Trebuie să punem capăt unei astfel de situații. Pentru că altfel ne întoarcem în uh, evul mediu, în uh, epoca uh, puterilor absolutiste. Uh, Astăzi uh, ar trebui să trăim în democrație în Republica Cehă. Ambele camere ale Parlamentului au ratificat tratatul, doresc ca Carta Drepturilor Fundamentale să se aplice și în țara lor. Nu trebuie să permitem uh, cehilor uh, să fure inima tratatului. E vorba aici de drepturile cetățenilor, care nu trebuie să fie doar la cheremul președinților. Uniunea Europeană trebuie să fie o democrație și statul de drept uh, a să um, aibă câștig de cauză. Nu putem permite um, ca aceste lucruri să fie negociabile. Domnul președinte îl întrerupe pe vorbitor. Are cuvântul acum domnul Vlasa, cu minut și jumătate. Pane președinte, pani ministrine, pani comisar. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă ministru, uh, doamnă comisar, domnilor și domnilor. Aș dori să răspund uh, celor spuse aici din aur. E clar, problemele instituționale se vor afla în centrul discuțiilor de la următorul summit și la fel se va afla și viitorul tratatului de la Lisabona. Eu sunt convins că o dezbatere asupra viitorului Uniunii Europene uh, a trebui să se poarte cu, cu respectarea deciziilor și mecanismelor de luare a, decizie, de, a deciziilor suverane a statelor membre. Din punctul meu de vedere, strategiile macroregionale vor fi unul din subiectele importante de la summit am convenit că Marea Baltică este o zonă foarte bună pentru acest proiect pilot de strategie internă europeană pentru macroregiuni. Și mă bucură faptul că Consiliul European va confirma probabil această decizie. De asemenea, cred că e momentul potrivit pentru a ne gândi la cum să continuăm această strategie pilot uh, și putem vedea că diferențele economice, sociale, uh, culturale încă mai persistă uh, de-a lungul fostei frontiere între estul și vestul Europei. E clar că și în acest Parlament, la 20 de ani după prăbușirea zidului, noi tot vorbim despre state vechi și state noi. Mulțumesc, spune președintele, și acum dau cuvântul domnului Tusas. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește următorul summit european, e clar că trebuie să nu mai aplicați aceste politici nepopulare pentru că atât forțele uh, europene de dreapta și de stânga nu vor decât să se obțină profituri mai mari și uh, nu le pasă de ce trebuie să plătească cei mai mici, cei mai mărunți dintre noi pentru această criză. Nu le pasă de ce apasă pe umerii cetățenilor de rând. Se continuă restructurările capitaliste, și știm că um, acestea au repercusiuni foarte grave, dar nimănui nu-i pasă. Um, încercați să măriți norma de lucru. Încercați să generalizați munca precară, lucru care este împotriva convențiilor colective. Sunt aduse tot felul de modificări la dreptul muncii și se aduce atingere drepturilor lucrătorilor și se continuă concederile masive. Mai mult de 5 milioane și jumătate de persoane și-au pierdut locul de muncă în ultimul timp. Avem senzația că ne întoarcem în evul mediu în ce privește relațiile din, de pe piața muncii. Președintele întrerupe oratorul. nu suntem aici la o discuție obișnuită. Dacă vă depășiți timpul de vorbire cu 20 sau 50 de secunde, nu este la fel. Îmi pare foarte rău că trebuie să vă întrerup, dar trebuie să vă terminați um, intervenția în timpul care v-a fost alocat. Deci, la următorul orator, domnul Dartmouth. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Marea problemă pentru statele membre, după cum a spus și domnul Bischi, eh, este criza economică și șomajul. Șomajul tinerilor este 24% în Franța, 25% în Italia, 39% în Spania. În ciuda acestui lucru, putem fi siguri că la ședința Consiliului se uh, Uh, toți vor bate cu pumnii în piept, chiar dacă șomajul este masiv. Acest uh, um, spirit de triumf nu este adaptat toată lumea se va felicita că au reușit să se aprobe acest tratat de la Lisabona, dar nu se face decât să se manipuleze oamenii și în cazul tratatului de la Lisabona manipularea a fost uh, atât de evidentă încât tratatul nu beneficiază de legitimitate democratică și vor apărea consecințe citez. Uh, acum trag uh, clopotele, în curând își vor uh, vor ridica mâinile. Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Segedi. Un minut și jumătate. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök asszony! Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamnă președinte, doamnă comisar. Din momentul uh, semnării, uh, uh, din acest subiect al Tratatului Lisabona a urmat, a derivat o discuție superfluă Uh, eu aici aș dori să mă refer la o minoritate din Europa care nu beneficiază de, nici, beneficiază de niciun drept. E o minoritatea maghiară din bazinul Carpaților. În Uniunea Europeană sunt două milioane de maghiari care nu uh, se bucură de autonomie teritorială uh, uh, um, acolo unde locuiesc. Și trebuie știut că zeci de mii de ceangăi din România nu pot studia în limba lor maternă și nu își pot practica cultul în mod liber. Și în Slovacia există o lege lingvistică ce este o rușine a Europei pentru că interzice utilizarea limbii maghiare. Există încă oameni politici care utilizează uh, decretele lui Beneș, vedem în Cehia. E o Europa dictatorială, rasistă pentru că nu uh, se pot, se pot folosi aceste decrete ale lui Beneș ca o armă în negocieri. Acum uh, ne ascundem în spatele democrației pentru a impune o adevărată dictatură. Noi dorim o Europa cu adevărat democratică, democratică fără tratatul de Lisabona, fără decretele Beneș, fără discriminarea maghiarilor și se spune că decretele lui Beneș nu mai sunt în vigoare, dar aș vrea să știu când vor fi indemnizați sudeții. Două minute. Domnul Marinescu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Există voci în acest Parlament care, indiferent de subiectul care este în discuție, au același subiect pe care îl tratează și câteodată nu așa cum uh, ar trebui. Domnule președinte, este evident că în cadrul reuniunii Consiliului European <clears throat> trebuie în primul rând găsită o soluție pentru ca republica cehă să finalizeze procedurile de ratificare ale tratatului de la lisabona. această soluie trebuie să fie însă una corectă faă de toate celelalte state membre. în acelai timp nu trebuie să uităm situaia crizei economice cu care ne confruntăm în continuare i pentru care trebuie găsite de asemenea soluii uh, imediate. criza economico financiară precum i măsurile financiare excepionale luate în ultimul an au destabilizat în mod îngrijorător finanele publice din majoritatea statelor uniunii europene. până în acest moment șaptesprezece din cele douăzeci și șapte de state membre se află în vizorul comisiei pentru deficit excesiv estimările arătând că alte trei state se vor afla în curând în aceeai situaie. indiferent de puterea economică statele membre au depăit valorile asumate deoarece criza a determinat scăderea drastică a veniturilor bugetare i creterea peste planificări a cheltuielilor uh, publice este adevărat că există premize clare ale unei redresări economice în viitorul apropiat i din acest motiv putem începe discuiile referitoare la diminuarea stimulilor financiari în anumite domenii. cu toate acestea trebuie să se ină cont de situaia specifică a fiecărui stat în parte i instituiile europene trebuie să recunoască faptul că nu suntem încă în momentul de a renuna complet la sprijinul public pentru toate sectoarele economice. statele membre trebuie să cadă de acord asupra continuării strategiei de ieire din criză i asupra unor instrumente corecte pentru aceasta inclusiv intensificarea reformelor structurale care pe termen mediu pot scădea deficitul fiscal i pot contribui în mod natural la relansarea economică. o gestionare nepotrivită a perioadei ulterioare ieirii din criză a statelor membre poate să destabilizeze piaa internă a uniunii europene. continuarea sprijinului public trebuie deci decis i permis în funcie de condiiile particulare de la stat la stat. Dziękuję panu Marinescu. Następny głos zabierze pani Liza. Mulțumim. Are acum cuvântul doamna Liza Iaconsari. Arvoisa puhemies, kiitos puhe... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Sunt de acord cu domnul Marinescu. Atunci când e vorba despre ce trebuie să facă Consiliul, trebuie să găsească soluțiile care e, corespund foarte bine a ceea ce se întâmplă exact în statele noastre, care să țină cont de criza financiară și economică și să țină cont de nevoia de intrare în vigoare a tratatului de la Lisabona. Este cea mai grivă, gravă criză cu care ne-am confruntat vreodată. Oamenii din Europa trebuie să se poată întoarce la lucru cât mai repede cu putință. Vreau să mulțumesc Comisiei și băncii centrale europene pentru faptul că au acționat atât de repede pentru a convinge Statele Unite ale Americii să urmeze exemplul Uniunii. Dar a apărut o situație un, un pic ciudată. Oamenii au senzația că această criză e pe terminate, dar nu este adevărat. Poate că greul abia urmează. Pentru că gândiți-vă că avem atâtea probleme serioase, îmbătrânirea populației, creșterea șomajului, uh, restructurarea industriei grele, mai ales a industriei constructoare de automobile. Și de aceea eu cred că această criză nu era decât un început și de aceea oamenii politici trebuie să găsească soluții pe termen lung. Comisia și-a fixat niște obiective ambițioase și sper că va putea să se ține de ele, sper că și Parlamentul va putea să-și îndeplinească misiunile care revin pe viitor. Președintele a întrerupt oratoarea. Mulțumesc, acum dau cuvântul doamnei Cochmerin. Mulțumesc, domnule președinte, domnul președinte în exercițiu Consiliului, domnilor și domnilor. Probabil că ați fi preferat să aveți la dispoziție două săptămâni și nu două zile până la uh, summit, pentru că aici avem teme, dezbatem teme foarte importante pentru cetățenii europeni, criza economică, uh, crearea de locuri de muncă, Afganistanul, summitul de la Copenhaga. Sigur, nu sunt teme noi, dar a, acum vom putea discuta toate acestea cu perspectiva ca Europa să poată funcționa într-adevăr datorită intrării în vigoare a Tratatului de Lisabona. Așadar, trebuie să vorbim serios de această viitoare structură financiară europeană și de asemenea trebuie să vorbim de pregătirea summitului de la Copenhaga în ce privește uh, viitorii șefi ai Uniunii Europene, trebuie și aici să acceler- accelerăm acțiunea. Eu cred că succesul nostru trebuie să fie în favoarea cetățenilor europeni și de aceea vă dorim succes. Mulțumesc uh, și acum doamna Junqueras Vies. Un minut. Grazie, buongiorno. Vorrei ricord... Domnul, Mulțumesc, că bună ziua, vreau, să-mi reamintesc, vreau să vă reamintesc că nu pot să vorbesc în catalană, care este limba a mai bine de 10 milioane de cetățeni europeni și totuși nu e încă o limbă oficială. Mulțumesc și din acest motiv astăzi am ales să vorbesc în italiană. Recent, guvernul Finlandei a recunoscut dreptul tuturor cetățenilor de a dispune de o conexiune în bandă largă la internet ca serviciu universal acest serviciu este un element de dezvoltare economică, de justiție socială, de echilibru teritorial, pentru că garantează accesul la internet și elimină decalajul digital. Banda largă are un preț rezonabil și este fundamental, fundamentală pentru a construi economia cunoștinței definită în obiective de, la obiectivele de la Lisabona. Următorul Consiliu European va adopta unele măsuri pentru a se asigura că întreaga Uniune Europeană poate deveni un exemplu mondial, inclusiv în acest sens? Aceasta ar fi întrebarea mea și vă mulțumesc pentru atenție. Pan Martin Callanan. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Se vor discuta multe lucruri importante la Consiliul European, dar din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai importante lucruri este viitorul Tratatului de la Lisabona. Mulți uh, fără ironie aparentă, au spus că tratatul de la Lisabona va uh, oferi o legitimitate democratică sporită a instituțiilor europene. În ciuda faptului că au hotărât că acest tratat trebuie ratificat fără democrație, uh, șefii de uh, guverne au căzut de acord, au complotat pentru ca acest acord să fie uh, um, ratificat fără contribuția popoarelor europene. Vreau să explic domnului Barroso de ce britanicii sunt atât de supărați. În alegerile generale din 2005, în Regatul uh, Unit, toate cele trei partide politice majore uh, s-au angajat în programele lor politice să aibă loc un referendum în legătură cu Constituția, care a devenit între timp tratatul de la Lisabona. Apoi, în uh, Um, Camera Comunelor uh, aceste promisiuni au fost renegate și s-a refuzat referendumul. Aș, dar Cetățenii doresc referendumul care li s-a promis. Dacă nu li s-ar fi promis acest re- uh, referendum, atunci domnul Barroso ar fi avut dreptate, nu ar fi avut loc uh, o ratificare pe cale parlamentară. Îl fericit pentru faptul că a fost realist, dar n-are rost să ne spună nouă despre democrație și politica participativă, în timp ce pare că îi susține pe cei care refuză referendumul. Iată de ce poporul britanic uh, ține la referendum, de ce nu înțeleg de, de ce irlandezilor li s-a oferit posibilitatea să voteze de două ori, în timp ce noi n-am putut vota nici măcar o dată. Deci nu puteți spune că tratatul va aduce mai multă democrație și responsabilitate democratică dacă negați electoratului posibilitatea de a-și spune părerea despre acest document. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Mario Borghețiu, două minute. Grazie, președinte. Vorrei anch'io richiamare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să fac câteva observații care în vederea eventuală intrării în vigoare a tratatului la Lisabona trebuie spuse clar și aș spune mai ales în lumina, în lumina uh, importanței recentei sentințe a Curții Constituționale Germane asupra tratatului de la Lisabona. Eu aș vrea să mă refer mai ales la problema lipsei de legitimitate democratică în cele două aspecte reprezent, insuficientă reprezentare în uh, Parlamentul European a țărilor cu cea mai importantă populație și asta și e valabil și pentru instituțiile europene și apoi în ce privește uh, insuficientul rol, rol jucat de parlamentele naționale în ce privește exercitarea puterilor suverane la nivelul Uniunii Europene. Aș dori să vă reamintesc o altă lacună care mi se pare importantă în Tratatul de Lisabona și anume este ignorat rolul parlamentelor regionale la considerazione dei parlamenti nazionali. Deci nu se acordă importanță parlamentelor regionale, ceea ce înseamnă că principiul de subsidiaritate uh, principiul de subsidiaritate este pune cruce prin tratatul de Lisabona. As, iar sentința Curții Constituționale din Germania prin autoritatea și forța acestea, ar fi trebuit și ar putea, ar trebui să uh, deschidă o largă dezbatere juridică în această adunare asupra riscurilor și pericolelor ca procesul de federalizare a Uniunii Europene inițiat prin tratat le poate aduce. Eu vreau să vă reamintesc și drepturile națiunilor fără stat de, din Padania până în Bretania, din Corsica până în Val d'Aosta, din Italia. Sunt zeci de națiuni fără stat. Trebuie să ne amintim de acestea. Să știm, să ne reamintim că părinții fondatori au vrut să construiască Europa a popoarelor, nu una federalistă a marilor interese. Mulțumesc, domnule Borghezio, spune președintele și acum are cuvântul Franz. Domnul Franz Obermeier, un minut. Președinte, im Hinblick auf den Themenpunkt. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește imigrația legală în Uniunea Europeană, anul trecut acest fenomen, e vorba de imigrația ilegală, mă scuzați, acest fenomen a luat amploare anul trecut, a crescut cu 36% numărul imigranților ilegali care au intrat și s-au luat amprentele digitale de la 62.000 de imigranți ilegali. Dar câți alții nu au fost identificați la câți alții nu li s-au luat amprentele digitale? Austria este o, o destinație favorită pentru aceste persoane. Recent am avut 85 de curs care au ajuns în Austria, din care 64 au plecat imediat din uh, centrele noastre de cazare. Această situație nu mai poate fi suportată de popoarele din Europa, pentru că dacă se continuă așa, popoarele noastre vor fi din ce în ce mai sceptice. Consiliul European pe 29 octombrie trebuie neapărat să ia în considerare acest lucru pe ordinea de zi. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Brok pentru două minute. Herr Präsident, Domnule președinte, doamnă vicepreședinte al Comisiei, doamnă președinte a Consiliului, dragi colegi, cred că tratatul de la Lisabona trebuie să intre în vigoare și să fie pus în aplicare cât de repede. Îl dezbatem de 10 ani de zile. E suficient. Avem nevoie de acest instrument dacă vrem să facem ceva pentru cetățenii noștri acum în acest moment de criză economică pentru a lupta împotriva șomajului și a rezolva celelalte probleme. De aceea vreau să-i cer domnului Klaus să deschidă drumul uh, ratificării, finalizării ratificării tratatului. Haideți să nu mai stăm. Este evident că Carta Drepturilor Fundamentale se aplică la nivel de drept european. În rest, uh, statele membre au prerogativele lor. Dreptul european este doar drept european. Este suficient atâta. Nu av- Consiliul poate să declare acest lucru și să trecem mai departe după aceea. Acest tratat, în modul în care este el aplicat, trebuie să ține cont de cele trei principii, eficiență, transparență și democrație. În această dupămasă vom discuta despre serviciul de afaceri externe, dar deocamdată acționăm împotriva principiului transparenței aici. Trebuie să ne asigurăm că președinția Consiliului trebuie um, să facă în așa fel încât uh, guvernele naționale să renunțe la anumite ambiții pentru a afirma faptul că acest serviciu de afaceri externe este foarte important. Este foarte important să ajungem la un acord în legătură cu noul înalt reprezentant. Mulțumesc. Domnul uh, Dartmouth dorește să vă adreseze o întrebare, domnule Brock. Sunteți de acord? Atunci dau cuvântul pentru 30 de secunde baronului de Dartmouth. Domnule Brock, spuneți că am dezbătut tratatul de la Lisabona de 10 ani încoace. Vă dați seama că în acești 10 ani dumneavoastră și colegii dumneavoastră nu ați uh, reușit să convingeți suficienți oameni și de aceea a trebuit să faceți apel la această manipulare despre care am vorbit mai devreme pentru ca acest tratat să fie uh, aprobat. Domnule Broc, aveți 30 de secunde pentru a răspunde. Domnule coleg, modificările tratatului de la Nisa în Tratatul de la Lisabona au fost susținute de o majoritate largă a europenilor și a statelor membre. Pozițiile naționale au fost exprimate. Acum 27 de state membre s-au pronunțat în mod democratic. Ratificarea pe care plana, ă, parlamentară nu este o ratificare de uh, clasă inferioară. Mulțumim, domnule Brock. Acum are cuvântul un minut și jumătate domnul Rucek. Prezidente, kolegové, dovolte mi říci před zasedáním Evropské... Mulțumesc, domnule președinte. Eh, stimați colegi, aș avea câteva comentarii în legătură cu ratificarea tratatului de Lisabona în țara mea, în Cehia. Eh, poporul ceh prin aleșii săi din ambele uh, camere ale Parlamentului, au spus clar da tratatului de la Lisabona, conform tuturor sondajelor de opinie. Cehii doresc ca președintele Claus să semneze cât mai repede tratatul. Cehii, de asemenea, doresc să li se garanteze aceleași drepturi civice și altele ca toți ceilalți europeni. De aceea au spus foarte clar da cartei drepturilor fundamentale. Președintele Klaus este deja cunoscut de mult timp pentru rezistențele opuse Tratatului de Lisabona și Cartei. Acum, uh, domnia sa utilizează pretextul chestiunii sudeților pentru a negocia un drept uh, de uh, opt-out pentru Republica Cehă. Uniunea Europeană nu trebuie să joace jocul, jocul domnului Klaus. Poporul ceh dorește să dispună și de capitolul social din Carta Fundamentală. Și mă întristează că președintele nostru încearcă la 60 de ani după sfârșitul celui de-al doilea război mondial să introducă în acest joc uh, pe uh, germanii sudeți. Aceștia au avut destul de suferit în timpul și după cel de-al doilea război mondial sunt sigur că au învățat ce trebuia să învețe din tragedia cărora le-au căzut victimă și eu sunt convins că cehii și germanii, inclusiv cei din sud-est, vor să conviețuiască în pace și să construiască o Europa unită. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Rocek, și acum are cuvântul doamna Fiona Hall pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția suedeză și Comisia au făcut referință la importanța găsirii unui acord european în ce privește cadrul financiar pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Sunt foarte de acord cu acest lucru, dar oferta de pe masa Comisiei nu poate fi acceptată, mai ales de țările în curs de dezvoltare. Domnul Barroso ne-a spus că piețele pentru um, comerțul cu cote de carbon de pe țările în curs de dezvoltare ar um, fi echivalent la 100 de miliarde de euro pe an, dar nu există nicio garanție. Nu e clar că în fiecare an se, va, uh, se vor găsi 38 de miliarde de euro pentru a um, ajuta țările în curs de dezvoltare. O altă lacună este premiza că aceste țări vor vrea să financeze măsurile de eficientizare energetică. Este absurd. Ceea ce ne oprește chiar pe noi, statele membre, să luăm asemenea măsuri este lipsa unor mecanisme de finanțare adecvate. Avem nevoie de finanțe suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă. Acum are cuvântul uh, domnul Andreas Molter, un minut. Domnule președinte, permiteți-mi trei observații în legătură cu viitoarea întâlnire a Consiliului. În primul rând, daul din Irlanda trebuie să fie explicat pe baza crizei financiare. Am uh, dat împrumuturi enorme băncilor acum un an și acum băncile, bancherii câștigă din nou sume mari de bani. Deci n-am făcut decât să aruncăm pe fereastră banii contribuabililor. Grație tratatului de la Lisabona vom uh, avea noi posturi foarte importante de atribuit, calificările lor uh, Uh, sunt secundare. E vorba de oameni politici care uh, au fost înlăturați în statele, propriile lor state membre, în altul reprezentant, uh, președintele Comisiei și așa mai departe. Dracă tratatul de la Lisabona va fi semnat și de Václav Klaus și care va obține o notiță de subsol în legătură cu decretele Beneș, uh, chiar dacă drepturile omului sunt încărcate, sudeții germani vor avea anumite drepturi și alții nu. Are cuvântul acum domnul Sarus Mulțumesc, domnule președinte cu, odată cu ratificarea uh, previzibilă a Tratatului de la Lisabona, sper că vom face progrese în ceea ce privește Serviciul de Acțiune Externă Europeană. Parlamentul nostru a solicitat de mult o crearea unei politici uh, diplomatice europene comune și acest serviciu extern va asigura coerența politicii noastre uh, externe uh, și este de dorit acest lucru, pentru că noi trebuie să vorbim pe singură voce în, ceea ce, în probleme importante, cum este, de exemplu, securitatea energetică. Și ne așteptăm ca Consiliul să țină cont de poziția Parlamentului adoptată în această săptămână în, com- în Comisia Constituțională și care spune cele ce urmează. Pentru o politică externă uh, solidă, trebuie ca noul șef al uh, diplomației europene să aibă la îndemână instrumente potrivite pentru a ne consolida politica externă. Serviciul de acțiune externă a trebuit bazat uh, pe interese euro, uh, comunitare cu implicarea Comisiei și Parlamentului. Trebuie să aibă o marjă de manevră foarte uh, extinsă, cum ar fi, în politici cum ar fi extinderea, vecinătatea, comerțul și uh, condiția pentru aceasta este legitimitatea democratică uh, Uh, și asta se va realiza prin implicarea puternică a Parlamentului European în două uh, etape. O consultare a Parlamentului în uh, procesul de înființare a serviciului și apoi consultarea Parlamentului în, în, în stabilirea scopurilor politicii externe. Și după ce se înființează aceste servicii, Parlamentul European trebuie să aibă mandat pentru a juca un rol în evaluarea politicii externe a acestui serviciu. În faza de implementare nu trebuie să diluăm uh, uh, prevederile de politică externă ale Tratatului de Lisabona. Sigur, trebuie să respectăm și echilibru geografic al Uniunii și toate statele membre să fie reprezentate echitabil în instituțiile europene, iar Serviciul de Acțiune Externă nu trebuie să fie ex- excepție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Starius Voschi, și acum are cuvântul pentru un minut și jumătate, doamnă Beres. Mersi. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, în exercițiu a Consiliului, mai mult de patru luni de la alegerea acestui Parlament European, convocați un Consiliu European într-un moment în care Uniunea Europeană este în plină derivă și vreți numai să tratați urgent afacerile curente. Dacă nu vreți să aduceți pe cetățenii europeni în pragul disperării, trebuie neapărat să vă gândiți la anumite lucruri fundamentale la un an după ce ați ajutat băncile, ar trebui să lansați o dezbatere europeană în ce privește taxele pe tranzacțiile financiare sau în ce privește sprijinul pe care băncile ar trebui să-l aducă bugetelor statelor membre pentru a asigura o um, solidaritate în schimbul ajutorului pe care l-au primit. Iar președintele Comisiei ne-a spus că era de acord cu bugetul așa cum el este astăzi elaborat și la un an după planul de redresare economică nu e nevoie de nimic nou. Însă de un an situația pe piața muncii, situația ce privește datoriile s-a înrăutățit în mod considerabil. Bugetul care ne este propus astăzi pentru anul 2010 nici măcar nu finanțează a doua parte a, a planului de redresare așa cum l-ați imaginat în urmă cu un an. Deci, iată și un alt mesaj asupra căruia Consiliul European ar trebui să se mobilizeze. Taxarea transacțiilor financiare, uh, solidaritatea din partea băncilor în ce privește bugetele de stat și finanțarea planului de redresare economică, pentru că deja în urmă cu am spus că acest plan era insuficient. Mulțumesc, doamnă Beris. Acum are cuvântul doamna Marian Harkin. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să o văd pe colega mea, fostă mea colegă Cecilia Malmström, uh, că este prezentă printre noi uh, și se bucură de rezultatul referendumului din Irlanda um, și după semnătura uh, președintelui ceh, președinția suedeză va putea în sfârșit să se desfășoare în perioada post-Lisabona cetățenii sunt îngrijorați mai ales de criza economică decât de tratat. Aș spune euroscepticilor, treceți peste asta. Atât de multe cetățeni au votat în favoarea, um, cetă- în favoarea tratatului. Acum haideți să ne ocupăm de, linia, de lumea reală. Vreau să vorbesc despre microcredite pentru a da șomerilor șansa unui nou început. Astfel, 100 de milioane de euro um, de ajutoare și 500 de milioane microcredite ar putea ajuta cetățenii, dar nu este suficient. Iată oportunitate pentru ca Uniunea Europeană să răspundă nevoilor cetățenilor promovând investițiile. Vă mulțumim, doamnă Harkin. Are acum cuvântul domnul Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Doamnă comisar, cred că e foarte bine că Uniunea Europeană profită de succesul uh, referendumul din Irlanda. Trebuie să ne dăm seama de faptul că a făcut un mare pas înainte spre ratificarea tratatului de la Lisabona. Toți suntem îngrijorați de situația din Cehia și așteptăm cu respect uh, decizia Curții Constituționale din Cehia și vreau să vă solicit să dați vadă de răbdare cu domnul Václav Klaus, pentru că dacă facem presiuni prea mari asupra dânsului, ar putea avea efecte contraproductive. Apoi, Copenhaga. Reușita de la Copenhaga e o sursă de speranță pentru Europa și pentru întreaga lume. Uh, durabilitatea, domnule președinte, este o sursă de dezvoltare tehnologică multe tehnologii din Europa, cum ar fi stocarea dioxidului de carbon, de exemplu, au fost permise de evoluția tehnologică. Și aceasta ne permite să uh, ne ocupăm și de criza economică și în legătură cu criza. Noi dorim o Europa cetățenilor mai atentă la crearea de locuri de muncă Asta contează până la urmă și eu cred că planurile Consiliului sunt bune, dar pentru mulți cetățeni europeni uh, sunt îndepărtate și necunoscute aceste planuri ale Consiliului. Supravegherea financiară a instituțiilor bancare este fundamentală și eu sper că săptămâna viitoare se vor înregistra progrese și în acest domeniu. Iar în final vreau să spun că uh, în legătură cu problema azilului, intențiile președinției suedeze sunt lăudabile și le susțin. Cât despre rezultatele concrete, inclusiv în, uh, uh, în acordul cu Consiliul, acestea încă nu există, din păcate. Săptămâna trecută, în Comisia Libe, s-a făcut o plângere, și anume, Comisia, Consiliului și Parlamentului nu au ajuns la rezultate concrete. Președintele, mulțumesc, domnule Van den Camp, și acum are cuvântul domnul Gianluca Susta. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să se termine odată discuțiile infinite în legătură cu tratatul de la Lisabona. Aceste dezbateri repetate din nou și din nou, inclusiv astăzi, cred că trebuie să se respecte voința Parlamentului, cetățenilor și celor 26 de state membre care au ratificat în moduri diverse, dar democratice, acest tratat și conținutul și atacurile la adresa tratatului și conținutului său democratic trebuie respinse. Cred că Consiliul de la sfârșitul lunii este foarte important pentru afirmarea nevoii la relansării spiritului european dincolo de la Lisabona și pentru relansarea economică, pentru ca Uniunea Europeană să nu rămână în urmă uh, în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și din acest punct de vedere consider că atât în ceea ce am auzit uh, de la președinție, cât și ceea ce am auzit astăzi, este insuficient. Uniunea Europeană de după Lisabona uh, nu interpretează suficient conținutul noului tratat și nu respectă ceea ce um, scrie în agenda de la Lisabona. Cer comisiei uh, Uh, să se achite până la capăt de mandatul său de inițiativă în domeniul uh, uh, inițiativei legislației pentru a relansa economia și să, nu, și să schimbe o listă de titluri într-o adevărată politică pentru a lupta împotriva adevăratelor dificultăți economice. Dacă dorim ca noi, cei 500 de milioane de europeni, dorim să continuăm să fim prima o putere economică în lume. Iată ce cred eu că lipsește. Lipsește un plan major de relansare economică, lipsesc uh, relansarea politicii structurale, lipsește un avânt european de proporții. Iată ce așteptăm noi din partea Consiliului European de la sfârșitul lumii. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Susta, spune domnul președinte, are acum uh, cuvântul domnul Van Balen. Domnule președinte, este foarte, foarte important să combatem criza economică și trebuie să ajutăm întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să ne angajăm să se găsească o ieșire din criză și mă întreb dacă Comisia și Consiliul sunt chiar serios angajați în acest proces, pentru că trebuie neapărat să reduceți din povara administrativă. Și apoi, ce se întâmplă cu protocolul de la Ankara? Ministerul, ministrul turc de afaceri externe a spus că Turcia nu va ratifica sau implementa protocolul de la Ankara. Și e vorba despre o declarație făcută într-un interviu autorizat, cât se poate de oficial, care a apărut pe 7 octombrie. Și nu se poate să ne limităm numai la o cerere amabilă prin vocea domnului Oli Ren, în care se rugăm să să-l ratifice. Mulțumesc, domnule Van Balen. Acum, pentru două minute, are cuvântul domnul Gunnar Hockmar. Mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru, doamnă comisar, îmi face mare plăcere să vă văd aici astăzi. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu reuniunea Consiliului de săptămâna viitoare. Întâi, schimbările climatice. Cred că este important să ajungem în momentul negocierilor uh, cu cele mai bune soluții posibile. Și pentru a ajunge la acest rezultat, trebuie ca toți să joace rolul. Și spun acest lucru pentru că adesea uh, noi discutăm uh, ca și cum uh, pe lume n-ar fi decât Uniunea Europeană cea care este în stare să găsească cea mai bună soluție. Dar China, India și o serie de alte țări participă și ele la luarea acestor măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Așadar, trebuie să uh, avem o acțiune pragmatică și să ne gândim tot timpul la rezultatul concret. Pentru asta trebuie ca toate țările să fie gata să-și asume angajamente. Uh, nu putem accepta ca angajamentele țărilor terțe să depindă de finanțări și de investiții din partea Uniunii Europene. Nu, peste tot în lume trebuie politici sănătoase, sigur, cu ajutorul nostru. Apoi eh, vreau să mă mai refer, eh, domnule președinte, la o problemă legată de piețele financiare. E foarte important e foarte important ca acestea să fie stabile Eh, și aici nu vreau să vorbesc doar de macroeconomia stabilă. Trebuie să discutăm eh, mai ales eh, cum se pot elimina sau reglementa mai ales excedente bugetare. Asta e foarte important și depășește ieșirea din criza economică. Trebuie ca piețele financiare să fie stabile, dar pentru asta trebuie să avem o creștere stabilă, investiții stabile și crearea de noi locuri de muncă ceea ce înseamnă că toate normele din domeniul piețelor financiare vor, trebui să țină cont de toate elementele existente. Nu ajunge să investim uh, în uh, terterte, pentru că atunci uh, punem sub semnul întrebării stabilitatea propriilor noastre piețe și a propriilor noastre economii. Mulțumesc, domnul Högmar, și acum un minut și jumătate, domnul López Aguilar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Referendumul în Irlanda uh, a avut succes, de aceea intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona nu mai poate fi întârziată. Avem acum um, instituțiile necesare pentru a ne ajuta să ieșim din criză, pentru a crea locuri de muncă, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Uh, energia și comerțul durabil ar trebui să uh, fie și ele pe agenda. Dar, în primul rând, uh, Um, nou, acest uh, summit trebuie să dea impulsul necesar pentru ca um, noua comisie să poată funcționa. Dorim uh, o comisie echilibrată, noi socialiștii. Este foarte important de asemenea ca înaltul uh, reprezentant să fie din familia noastră politică. Dorim de asemenea un echilibru între bărbați și femei portofoliile trebuie alocate cu multă atenție. Avem nevoie de persoanele potrivite pentru fiecare post. Spun acest lucru din punctul de vedere al Comisiei Libe din Parlament. Avem nevoie de un comisar pentru justiție și afaceri interne și alt comisar care se ocupe de securitate. Unii spun că nu aceasta este soluția cea bună spun că soluția cea bună ar fi ca justiția să fie subordonată securității, dar avem nevoie de un comisar pentru afaceri interne și altul pentru securitate și un alt comisar care se ocupe de afaceri interne și de imigrație pentru a avea o adevărată separare a puterii între portofoliile comisarilor pentru a aplica Carta Drepturilor Fundamentale. Brian Crowley. Are cuvântul un minut domnul Brian Crowley. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, președintelui Consiliului și Comisiei. Când vorbim despre aceste summituri, ne putem gândi la o situație de acum 10 ani când se propuneau exact în aceeași instituție și la Consiliu și la Comisie exact același gen de planuri. Ultimul an mi-a dovedit ceva și anume că atunci când Uniunea acționează într-un singur glas cu planuri și ambiții mărețe, reușește să facă orice și poate acum a venit acel moment să ne creștem planurile, să ne întărim ambițiile. Au vorbit mulți despre uh, rata foarte ridicată a șomajului, care afecta foarte mulți oameni. Acum e momentul să trecem la acțiune, să scăpăm de uh, lemnele moarte din pădure, să eliminăm blocajele și să creăm noi locuri de muncă. Când vorbim despre solidaritate, nu referim despre cei mari împotriva celor mici. Eu mă tem că noul G20 ar putea avea un impact negativ asupra țărilor mici și mijlocii care apar pe aceste noi piețe. Și președintelui Consiliului poate v-ați uh, putea gândi și la chestiunea uh, dreptului de autor pentru a fi analizată de președinția suedeze. Mulțumim domnului Crowley. Acum două minute, domnul Kellan. Minister, Domnul, domnule președinte, tratatul de la Lisabona urmează să intre în vigoare. Este un moment istoric. Trebuie să ne concentrăm asupra viitorului și binelui comun uh, vi al uh, Europei. Trebuie utilizate aceste uh, ultime, momen ultime momente dar nu pentru a uh, împinge în, în față interesele naționale. Avem nevoie de politici și instituții comune care să lucreze eficient. Dar avem nevoie și de angajamentul moral și de a percepe valorile noastre comune pentru a sparge cercul vicios al istoriei și al egoismelor naționale. De aceea, pentru progresul Europei, avem nevoie de adevărați oameni de stat de lideri democratici puternici care să aibă autoritatea și puterea să aducă schimbarea și în Europa. De aceea avem nevoie de un angajament foarte clar uh, pentru instituțiile europene comune. Avem nevoie nu numai de o politică externă și de securitate comună, dar și de o politică energetică comună. Consiliul European va adopta și strategia pentru Marea Baltică. Aș dori să-i mulțumesc încă o dată Comisiei și președinției suedeze pentru includerea acestei teme. Acum sarcina Consiliului este de a implementa această strategie fără a pierde timpul. Sper că această strategie se va bucura de atenția necesară și din partea Spaniei, de exemplu. Cred că această strategie poate să fie văzută ca un proiect pilot model pentru alte macroregiuni ale Europei. Totuși, nicio strategie europeană nu va fi luată în, serios dacă nu va avea suficiente resurse pentru implementare. Linia bugetară are nevoie de fonduri și de credibilitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Estrela. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac două observații foarte pe scurt. Prima se referă la tratatul de la Lisabona, după votul favorabil din Irlanda și uh, semnă, semnarea tratatului de către președintele polonez, am speranța că Curtea Constituțională Cehă se va pronunța cât de curând și că președintele Klaus va semna acest tratat. Consiliul nu poate să cedeze șantajului președintelui Republicii Cehe. Tratatul de la Lisabona este indispensabil dacă ne dorim ca instituțiile europene să funcționeze mai bine. De asemenea, acest tratat prezintă și alte avantaje, printre care întărirea puterilor și competențelor acordate Parlamentului. Este urgent ca acest tratat să intre în vigoare cât mai repede posibil. Consiliul și Comisia trebuie să fixeze o dată limită, un termen președintelui Klaus, în așa fel încât acesta să se comporte ca un adevărat președinte al unui stat democratic și uh, membru al Uniunii Europene. Ar fi inacceptabil ca o persoană să poată blo- să blocheze totul. A doua observație se referă la conferința de la Copenhaga. Este indispensabil să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Planeta se încălzește, noi știm acest lucru. Țările industrializate, țările în curs de dezvoltare trebuie să-și combine eforturile pentru a avea politici ambițioase. Copenhaga va fi momentul ideal pentru a evita o catastrofă. Este exact ceea ce ne spun specialiștii în domeniu. În ciuda crizei economice, eu cred că trebuie să continuăm pe această cale și să ne fixăm obiective ambițioase. Doar astfel vom salva planeta. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Mitchell, două minute. Mr. President, thank you. Domnule președinte, mulțumesc în cadrul acestei generații, populația Uniunii Europene va ajunge până la 6 din 100 populația mondială. Suntem, de fapt, aproape de acest procentaj deja și de aceea nu putem să continuăm să avem o președinție a Consiliului prin rotație la șase luni și să avem de fiecare dată persoane diferite care să se ocupe de afacerile externe și alte chestiuni similare pentru Uniunea Europeană. Însă, în cadrul aceleiași generații, populația lumii va crește cu 2 miliarde de oameni, 90% din această creștere producându-se în țările în dezvoltare. 11, în aceste țări, până la 11 milioane de copii mor în fiecare an, dintre care 5 milioane din lipsa de medicamente, pe care noi le avem deja de mult timp. Acestea fiind spuse, este important nu doar să ne organizăm bine la nivel intern european, ci e important să fim pregătiți să facem față unor astfel de situații în țările în dezvoltare. Și de aceea vreau să subliniez importanța unui comisar important independent pentru sprijin pentru regiunile în dezvoltare, care să aibă propriul mandat, propriul buget și care să răspundă în fața noastră prin Comisia DEVE. Este foarte important, uh, ministrul de externe, alt reprezentant, oricum îi spunem, este important să aibă un mandat foarte generos. Acest lucru trebuie să beneficieze de maxima noastră atenție și vreau să subliniez încă o dată că nu doar că vom, trebuie să continuăm să avem un comisar pentru dezvoltare, ci că acest portofoliu să-i fie dat cuiva care să poată face față acestei sarcini și care să fie hotărât um, să se asigure că vecinii Uniunii Europene sunt tratați cu demnitate, din motive atât egoiste cât și altruiste. Mulțumim domnului Mitchell și acum are cuvântul două cuvinte doamna Monica Benova. Vážená pani eh, predsednička rady. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, doamnă comisar, următorul punct al Consiliului va fi de a eh, adopta tratatul de la Lisabona, de la duce să fie în vigoare. Important este să consolidăm poziția Uniunii Europeană, europene, însă acest lucru trebuie uh, să fie însoțit de o mai bună cooperare în cel de-al treilea pilon. Cea mai mare provocare este să asigurăm drepturile și libertățile fundamentale, dar și securitatea în Europa. Pentru a obține asta avem nevoie de sprijin maxim, dar și o respectare a uh, mijloacelor juridice pe care le avem când este vorba de uh, drepturi și uh, libertăți civile. Agenda Stockholm este foarte importantă în acest sens. Trebuie să avantajăm acele mecanisme care oferă mai bun acces cetățenilor la instanțe și la dreptate astfel. Strategia noastră trebuie să fie și o mai bună cooperare polițienească și, uh, în plus, o mai bună securitate în Europa. Strategia pentru securitate internă trebuie să fie uh, dezvoltată având în vedere și uh, amenințările teroriste actuale. Și trebuie să eliminăm tensiunile provocate de către politicieni irresponsabili. În plus, trebuie să rezolvăm și problemele ce țin de discriminare ale romilor, de exemplu, pentru a nu lăsa aceste subiecte pe mâna uh, extremiștilor de dreapta. Europa va avea nevoie de o politică de imigrație uh, rațională Uh, și funcțională care să funcționeze și pe piața muncii a Uniunii Europene. Pentru a asigura o astfel de politică de imigrație și azil funcțională și eficientă, trebuie să luăm în considerare și aspectul imigrației ilegale, foarte important pentru noi. Mulțumesc, doamnă Benova. Domnul Mauro, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să urez mult, mult curaj. Aceasta ar fi recomandarea pe care consider că trebuie făcută pentru pregătirea lucrărilor Consiliului și de aceea atunci când vom discuta despre nominările noilor comisar, noul ministru de externe al Uniunii Europene, despre președintele uh, Consiliului European, deci toate aceste persoane care împreună cu președintele Barroso și cu ceilalți comisari vor conduce politica europeană pe viitor. Deci când facem acest lucru, trebuie ca alegerile să se bazeze exclusiv pe interesul pentru binele cetățenilor europeni. Deci să avem persoane care au capacitate politică și umană bună și care uh, și-au subliniat Uh, atenția pe care o acordă intereselor europene și a binelor comune. Trebuie sigur să ne axăm pe principalele subiecte, schimbările climatice, aici aprofundând uh, nevoile care există între diferitele economii, apoi criza economică și trebuie să existe inițiative curajoase ca cele euroobligațiuni, care să se regăsească pe ordinea de zi, pe agenda de lucru a Consiliului. Aș vrea să citez cuvintele papei uh, de uh, acum o săptămână, care mie mi-au făcut, uh, plăcut foarte mult și mi se pare că se potrivesc. E vorba de cuvinte care solicită existența unei responsabilități comune a tuturor cetățenilor și politicienilor. Se cere să se caute unitate și căutarea comună a adevărului pentru a găsi forța de a ne uni și de a construi ceva important pentru noi și generațiile care vor să vină. Progresul civilizației se naște din unitate și Europa a fost măreață atunci când a reușit să transmită aceste valori constitutive bazate pe credința creștină, transformându-le în patrimoniu de cultură și identitate a popoarelor. De aceea cred că este important să se sublinieze acest drum de urmat pentru a uh, înregistra o izbândă decisivă în relansarea economiei. Mulțumim domnului Mauro. Acum are cuvântul două minute Doamna Pane předsedo, klíčovým tématem je Lisabonská smlouva. domnule președinte. Subiectul pe care, la care aș dori să mă refer este tratatul de la Lisabona. Și nu, în acest context, nu cred că uh, Tribunalul Constituțional, Curtea Constituțională din Republica Cehă va ajunge la concluzia că acest tratat este incompatibil cu legislația cehă. Uh, bineînțeles, președintele Václav Klaus a refuzat să numească un judecător pentru că a, părerile acestuia nu coincidau cu ale sale. După părerea mea, aici e vorba de o victimă, dar de asemenea victime sunt și câteva milioane de uh, cetățeni europeni. Parlamentele naționale nu pot să utilizeze astfel de metode, pentru că noi, la nivel european, luptăm împotriva uh, crim, crimei organizate, luptăm împotriva epidemiilor, luptăm în favoarea cetățenilor europeni. Și uh, de fapt, despre ce este vorba aici? Se cere o derogare față de Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Uh, vedem care este momentul ales, vedem care sunt motivele. Articolul 46 uh, din Tratatul de la Lisabona explică foarte clar faptul că această cartă nu se aplică obligatoriu și că ea propune propune un, posibilitatea de a aplica această carte și există și derogări de care anumite state membre au beneficiat. Apoi, mai există și problema returnării anumitor, retrocedării anumitor proprietăți care au fost confiscate acum 50 de ani. Se pare că președintele Václav Klaus dorește să apară ca un uh, adevărat protector al acestor proprietăți uh, în ochii opiniei publice. Însă eu cred că e vorba de un deficit de democrație. Aș dori să lansez un apel către Consiliul pentru a susține Republica Cehă împotriva introducerii unor astfel de elemente în viața publică cehă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Papastamkos. Eu aș dori să mă concentrez asupra trei puncte. În primul rând, criza economică. Aceasta a afectat toate sistemele economice în mod egal. Poate unele economii au fost afectate mai puternic decât altele. Dar ceea ce am învățat în timpul acestei crize ne arată că trebuie să avem mai multe reforme, o mai mare europenizare a politicilor uh, economice. Asta ne-ar permite să facem față amenințărilor care ne pândesc. În al doilea rând, schimbările climatice, domnule președinte, Uniunea Europeană este lider în ceea ce privește diplomația verde în uh, lume. Sunt de acord cu ceea ce a spus președintele Barroso și anume că mergând, îndreptându-ne înspre Copenhaga, nu avem un plan B. Acest lucru ne va afecta pe toți. Eu uh, susțin ideea unei bănci pentru uh, climatul mondial, care ar oferi fonduri uh, care ar veni de la uh, poluatori. Uh, așadar, această bancă ar permite uh, țărilor să devină modele în acțiuni ecologice. În al treilea rând, migrația. Avem nevoie de o politică de migrație comună. Bineînțeles că avem imigrație legală și imigrație ilegală. De aceea Trebuie să avem o diplomație uh, cu statele terțe, una eficientă, astfel încât uh, să combatem și să putem gestiona acest fenomen. Apoi, în ceea ce privește Turcia, m-am bucurat foarte mult că uh, am văzut că au menționat unele aspecte importante pentru noi. Trebuie să cooperăm cu Turcia și să ne asigurăm că toate părțile achiului comunitar sunt uh, respectate. Președintele, vă mulțumesc. Ultimul vorbitor pe lista mea este Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Cecilia Malmström și domnul Barroso au discutat despre schimbările climatice și pregătirea pentru Copenhaga și sunt de acord. Uh, Consiliul trebuie să adopte unele concluzii foarte ambițioase, însă aș dori să vă avertizez că în ceea ce privește finanțarea și vedem și când ne uităm numai unde trebuie să uh, aibă loc aceste reduceri, e bine, se include numai industria. Însă 50% din emisii nu sunt incluse în sistemul de schimb al certificatelor de emisii până acum. Avem nevoie de un mai mare procentaj să includem inclusiv transportul aerian și cel maritim. Până acum am fost foarte dezamăgit de Consiliul în acest sens. La pregătirea pentru Pittsburgh, aceste domenii nu au jucat niciun rol. Dacă dorim rezultate la Copenhaga, trebuie să apăsăm pe accelerație, Un al doilea punct. Știu că se poate discuta numai informal, însă cu siguranță la Consiliu se va discuta și despre noua compoziție a Comisiei. Aș dori, cu toată modestia, să fac o sugestie. Noi, din motive istorice, am introdus uh, domeniul farmaceutic în uh, sectorul industriei și bineînțeles că face parte din industrie, dar face parte și din Uh, sectorul de sănătate. În multe state este gestionat acest sector farmaceutic uh, prin politica de sănătate. De aceea aș dori să vă rog să transmiteți această sugestie, această întrebare președintelui Comisiei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum trecem la procedura Catch the Eye. Domnul Landsbergis, un minut, vă rog. <clears throat> Eh, doamnă președinte, domnule vicepreședintele a Consiliului. Domnul Barroso a menționat că în Uniunea Europeană avem nevoie de un președinte al Consiliului care să fie un adevărat european. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră sunteți de acord cu acest lucru. Am vrea să știm însă dacă avem nevoie în acea poziție și pe cineva care ar fi un adevărat gazpromiam care să sprijine aceste interese. Sau dacă considerați că aceste calități sunt compatibile deci să fie devotat și unor relații prietenoase uh, și care să stimuleze Rusia ar fi un european adevărat. Ad- având în vedere evoluția Uniunii Europene către a deveni GU, Gazprom Union, care să ne permită să evităm situațiile în care Rusia ignoră în totalitate UE însă uh, își promovează propriile interese. Aș vrea să știu care sunt părerile dumneavoastră cu privire la Gazprom. Mulțumesc! Aș vrea să vă rog pe toți și să insist să respectați timpul alocat, fiindcă multe persoane doresc să ia cuvântul, deci un minut dacă dorim să ascultăm pe toți colegii. Trebuie să fim foarte fermi la respectarea timpului de intervenție dacă vrem să avem ordine. Acum dorește să ia cuvântul Domnul Gallagher, un minut. Nu e în sală, nu e în aulă. Se pare că domnul Gallagher nu este în sală. Atunci Deci doamna Gallagher este în sală? Se pare că nu. Foarte bun, atunci domnul Piotrovski, aveți cuvântul panie przewodniczący! szanowni państwo! traktat lizboński. doamnelor și domnilor tratatul de la lisabona încă nu a fost ratificat și e vorba doar de o versiune a unui proiect politic deocamdată. Ce înseamnă asta în concret? În Uniunea Europeană încă trebuie să luăm hotărâri pe baza unanimității și oricare stat membru poate să impună un veto, iar președintele Klaus funcționează pe baza acestor reguli. Dacă doriți să puneți presiune asupra președintelui Klaus, atunci acest lucru nu ar fi în uh, lumina tratatelor în vigoare. Și am îndoiele asupra acestui lucru. Va avea loc curând summitul european și cred că liderii europeni ar trebui să se gândească uh, asupra faptului următor. Oare trebuie să treacă peste voința exprimată de către cetățeni europeni? Mulțumesc. Silvia Ticau. Are cuvântul doamna Silvia Ticau. Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamnă ministru, doamnă comisar. Consiliul European va fi invitat să adopte strategia privind uh, regiunea Mării Baltice

Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Consiliului. Aș vrea să vă rog, să vă întreb, doamnă ministru, o chestiune cu privire la aplicarea tratatului de la Lisabona, și anume promisiunea făcută poporului irlandez de a avea un comisar pe țară. În decembrie 2008 s-a convenit că Consiliul European va lua măsurile juridice necesare pentru a avea un comisar pentru fiecare țară, pentru fiecare stat membru. Care sunt aceste măsuri juridice? Eh, se pare că se zvonește că va exista o modificare a tratatului de la Lisabona odată cu tratatul de aderare a Croației sau vă gândiți la alte măsuri juridice adecvate dacă ne-ați putea da uh, detalii în acest sens și de asemenea aș vrea să știu cum planuiți ca uh, având în vedere că există 18 deputați care trebuie să constituie uh, uh, Parlamentul cu noul tratat. Cum doriți să faceți acest lucru? Acum uh, Ida Figare doare cuvântul. Prezident, ești prosim Consiliu. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul ce urmează trebuie să acorde cea mai mare prioritate modificării politicilor liberale care stau la baza crizei economice din Europa. Trebuie să rezolvăm problema uh, sărăciei în care se regăsesc 80 de milioane de cetățeni europeni. 30 de milioane sunt atât de săraci încât nu pot să scape din capcana sărăciei. Trebuie să acționăm uh, într-un mod foarte hotărât pentru a combate șomajul, astfel încât să împiedicăm să se ajungă la cifra de 30 de milioane de șomeri în Europa. Asta este mare, marea provocare a Consiliului, să uh, pună capăt strategiilor și politicilor neoliberale și să le înlocuiască cu un program progresiv care să se ocupe, care să asigure dezvoltare socială, securitate socială, să promoveze IMM-urilor și să creeze locuri de muncă pentru tineri și femei. Președintele, mulțumesc, do doamnă Figueiredo. Domnul Ori are cuvântul. Doamna Ori. egyes hírek szerint azért folyik a gondolkodás arról. Domnule președinte, sunt unii care se gândesc deja la modul în care ar putea fi uh, convins uh, domnul Claus să uh, ratifice și să accepte tratatul de la Lisabona. Uh, însă dacă lăsăm să includă uh, ceea ce ar dori el să includă în acest uh, tratat, uh, ar fi ceva foarte periculos pentru că toată lumea ar dori să uh, uh, includă noi aspecte. Și slovacii deja au spus, dacă uh, Klaus reușește acest lucru, vrem și noi. Este greșit să, uh, să ne luăm după exemplul irlandez, pentru că irlandezii au cerut ceea ce înainte fusese deja oricum în uh, tratat. Este vorba de decretele Beneș, pe care uh, cehii le vor uh, introduce, iar Uniunea Europeană nu poate să-și uh, permită să facem referire la, acest, la aceste documente. Are cuvântul doamna Rashida Detti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să intervin în același spirit ca și intervenția mea de ieri în ceea ce privește pregătirea summitului de la Copenhaga ca urmare a ședinței ECOFIN de ieri, care nu a fost totuși încununată de succes. Am discutat despre responsabilitatea noastră în calitate de țări industrializate pentru a face în așa fel încât țările în curs de dezvoltare să ne poată urma un modelul în eforturile noastre în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. La Copenhaga nu ne putem preface că avem cu toții aceleași capacități. Plecăm cu toții în același punct pentru a ajunge nu se știe unde. Pentru a fi un succes, Copenhaga va trebui să, la Copenhaga va trebui să discutăm și despre acordarea ajutoarelor pentru dezvoltare. Și la summitul european viitor, cele do- cei 27 de uh, șefi de state și guverne vor trebui să uh, ajungă la un acord în ceea ce privește acest ajutor pentru dezvoltare și asta într-un context de schimbări climatice deosebit de important. Ieri, în uh, Consiliul ECOFIN, ministrii de finanțe nu au reușit să găsească o poziție comună pe acest uh, subiect. Or, știm că această chestiune este una centrală. Comisia Europeană a făcut deja propuneri tineri și eu doresc să înaintăm în această cale pentru a-i convinge pe partenerii noștri că ai nevoie de o solidaritate mondială pentru a trece peste aceste dificultăți puse de schimbările climatice. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Gerenț. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea este pentru președinția Consiliului Știți că principala problemă în, pentru viitoarea președinție a Consiliului European va fi să știe dacă vor da uh, primordialitate uh, metodei comunitare. Aveți, v-ați gândit la ceva în acest sens? Am asistat în ultimul timp la o derivă interguvernamentală sporadică și cred că e momentul să încheiem această perioadă și să revenim la procesul de integrare europeană pentru a rămâne uh, loial modelului lui Jean Monnet și lui Robert Schuman. Mulțumim domnului Gerenț. Acum are cuvântul doamna Angelica Wertmann. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vorbim numai, între ghilimele, despre o criză economică și financiară. Dar de ce nu vorbim despre o criză structurală? Pentru că totul a început cu o criză bancară, printre altele și a băncilor de investiții. Deci a început cu o branșă care a fost apo- care a, apoi a atras criza în întreaga lume. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Iordan Ciseli spoštovani smo tik pred konferenco v Copenhavnu, žal pa... Mulțumesc, domnule președinte. Conferința de la Copenhaga este foarte aproape în timp, dar din păcate s-au făcut doar prea puține progrese față de conferința precedentă. Avem probleme nu numai cu finanțarea, ci și cu angajamentul statelor membre la nivel individual. Țările dezvoltate trebuie să joace un rol important și trebuie să trimitem un mesaj clar Statelor Unite ale Americii. Noi știm că până în decembrie nu vor fi reușit să introducă legislația necesară în Statele Unite. Cred că trebuie să fim foarte clari și să exprimăm clar așteptările noastre, și anume ca președintele Obama să-și îndeplinească una din promisiunile sale, și anume că Statele Unite vor avea un rol proactiv în lupta împotriva schimbărilor climatice. De asemenea, suntem de părere că ar trebui să ne exprimăm în mod clar așteptările asupra faptului că președintele Președintele Obama va trebui să fie prezent la această conferință și să contribuie la succesul acesteia. Mulțumesc. Cui? Pane preț. Are cuvântul domnul Colițes. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Consiliul European este fără îndoială una dintre cele mai importante instituții și trebuie să abordeze chestiuni de principiu și anume garantarea locurilor de muncă, standarde de viață decente pentru cetățenii europeni. Mă surprind declarațiile absurde pe care le-am auzit și care arată uh, ignorarea completă a acestor probleme. E vorba de niște abordări neoliberale și uh, cerințe nefundamentate. Uh, Consiliul European trebuie să se, să se opună acestor cerințe și să sublinieze faptul că interesul nostru comun este inițierea redresării economice și îmbunătățirea situației fermierilor. Dacă, în loc să facă acest lucru, Consiliul va propune reduceri în sfera socială, va da bonusuri bancherilor, nu avem cum să avem o dezvoltare pozitivă pe viitor. În încheiere aș vrea să le spun celor care uh, doresc cu disperare să împiedice un referendum privind tratatul de la Lisabona. Vreau să le spun dacă nu vă puteți face ordine în propria ogradă, nu propovăduiți la alții. Acum domnul Augustin Diaz de Mera are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la provocările cu care ne confruntăm în spațiul de libertate, siguranță și justiție. O adevărată politică migratorie comună este absolut necesară, O control eficient la frontiere, o politică eficientă de integrare și de returnare, un eurojust care să dea dovadă de încredere și de eficacitate, un europol care să fie supus controlului Parlamentului. Uh, avem nevoie de legi eficiente care să uh, organizeze relațiile transatlantice. Avem nevoie de eficiență eficiență politică pentru protecția datelor, o mai bună protecție a monedei euro împotriva falsificării și, de asemenea, o întărire a sferei de aplicare a Cartei Europene de, ale Drepturilor Omului. Mulțumesc! Mulțumesc de asemenea pentru capacitatea dumneavoastră de uh, sinteză, domnul Goebbels. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare simplă. Avem un președinte numit pentru noua comisie Însă când vom avea o nouă comisie? lucrurile par destul de dificile și e imposibil să continui să funcționezi cu o comisie în care peste jumătate din membrii sunt, își fac valizele. Trebuie să dăm un nou impuls Europei și de aceea trebuie să avem cât de curând o nouă comisie. Acum are cuvântul uh, doamna Corin Lepage. Se pare că nu e în sală. Doamna Corin Lepaj. Are cuvântul atunci domnul Sam Kelly. Eh, Cred că una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm din referendumul recent din Irlanda este că o bună campanie de relații publice dă rezultate extraordinare. În iunie 2008, irlandezii au votat împotriva tratatului de la Lisabona, dar un an mai târziu au votat pentru, cu o mare majoritate. Uniunea Europeană are același impact în viața lor. Acum ca și atunci, însă mesajul a fost mult mai bine vândut în a doua campanie. Acum cred că este foarte important ca uh, aceste noi competențe oferite de tratatul de la Lisabona să fie și prezentate în mod potrivit pentru a le face cunoscute cetățenilor. Aș vrea să știu ce planuri are Comisia în acest sens, astfel încât referendumurile în viitor să fie uh, trecute mult mai ușor. Mulțumesc, a fost ultima intervenție

domnule președinte. Aș dori să uh, mulțumesc deputaților pentru întrebările și comentariile făcute. S-a menționat foarte mult uh, problema și uh, au fost menționați cetățenii Europei cum putem interpreta acest lucru conform intențiilor politice. Dar dacă sunteți, uh, ești un cetățean european, uh, observ că toți cetățenii europeni doresc cooperare în Europa pe baza valorilor pentru a putea rezolva problemele comune. Crize economică, șomaj, probleme de uh, încălzire climatică, infracționalitate transfrontalieră, emigrare și așa mai departe. Și asta este rolul nostru, să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Multe dintre ele vor fi discutate la summitul de peste 10 zile. Nu le vom putea rezolva pe toate, dar sper că vom putea face câțiva pași în direcția corectă și astfel vom reuși să creăm o Europa a cetățenilor deciziile vor fi luate în mod și sunt luate în mod transparent și puteți avea propria opinie cu privire la tratatul de la Lisabona. Majoritatea europenilor consideră că uh, tratatul de la Lisabona va aduce Europa mai aproape de cetățeni, va face procesul decizional mai democratic și va consolida Uniunea Europeană pe plan mondial. Și de aceea este important să fie pus în aplicare și vă, voi gar- vă garantez că vom face tot ce putem pentru a ne asigura că acest lucru se va produce. Nu avem o soluție de rezervă pentru președinția cehă, pentru președintele ceh am auzit uh, speculații aici că uh, există astfel de soluții, uh, că avem discuții și convorbiri telefoanele cu președintele ceh și cred că Trebuie să lăsăm deocamdată Curtea Constituțională din Cehia să-și dea verdictul și doar apoi să trecem mai departe. Noi, între timp, ne vom continua pregătirile de a intensifica uh, competențele de codecizie și hotărârile luate în codecizie cu Parlamentul. În această masă vom mai discuta acest subiect. Uh, avem uh, o colaborare foarte bună cu președintele Bujec și am discutat cu domnia sa modul în care Parlamentul, Comisia și Consiliul vor putea să lucreze pe baza normelor mai bine. S-au pus întrebări cu privire la Afganistan, doamna Marian de Sperăm, da, că această discuție va putea fi continuată cu un punct de vedere consensual european cu privire la Afganistan, atât în ceea ce privește uh, trupele europene la fața locului, cât și în ceea ce privește sprijinul pentru continuarea proceselor democratice și a capacității instituționale acolo. Deocamdată, discuția se axează pe alegerile din 7 noiembrie, peste foarte scurt timp cum să trimitem acolo misiuni de observare. Vom face tot ce putem, deși este un timp strâns. Obiectivul pe termen lung european este să avem o politică comună pentru imigrare și azil. Sigur, nu se va termina până la sfârșitul anului acest lucru, fiindcă avem chestiunea tratatului de la Lisabona, dar e un subiect foarte important. Între timp lucrăm la programul Stockholm, discutăm și acolo chestiuni legate de migrație. Sunt chestiuni foarte complexe, e vorba de cooperare cu țări terțe, de uh, chestiuni chestiuni comerciale, de uh, sprijin și ajutor pentru dezvoltare, de posibilitatea de a avea un cadru juridic care să permită și uh, migrația din punct de vedere juridic la nivel european. S-au înregistrat anumite progrese și vom vedea ce progrese s-au făcut și la nivelul uh, Comisiei până în decembrie. Domnule Van Balen, protocolul de la Ankara este de asemenea important. Da, le-am spus colegilor turci că trebuie să-l implementeze. Nu e o chestiune însă care va fi discutată la summit. În toamnă se va discuta, mai târziu în toamnă se va discuta această chestiune și decizia va fi luată probabil în decembrie, deci voi reveni la această chestiune. Cu privire la numărul comisar, de comisar, Consiliul a hotărât că fiecare țară își va avea propriul comisar. Dar uh, acest lucru se poate schimba în 20 2014. Odată ce tratatul va fi implementat, vom avea timp să revizuim și să vedem care sunt modificările juridice care trebuie făcute pentru a garanta că fiecare țară să aibă un comisar lucru care va fi făcut împreună cu serviciul juridic pentru a vedea ce schimbări trebuie aduse tratatului sau dacă um, ce există acum este suficient prin într-o decizie unanimă în Consiliul. La fel pentru cei 18 deputați. Odată ce tratatul intră în vigoare, vom începe să pregătim uh, lucrările în acest sens. Există state, de fapt, de care deja s-au pregătit să trimită uh, membrii suplimentari în Parlament. În anumite state, sistemul național electoral uh, face lucrurile puțin mai dificile, mai complexe, domnule Audi, deci s-ar putea să mai dureze, dar sper să putem începe acest lucru cât mai repede și mă bucur că uh, Um, deocamdată Parlamentul acceptă ca aceste persoane să aibă um, capacitate de observatori înainte de a-și prelua mandatul complet. Înainte de președinția spaniolă vrem să ne asigurăm că lucrurile vor fi continuate. Vreau să vă mulțumesc nu doar pentru discuția intensă, ci și pentru sprijinul foarte solid pe care simt că l acordați Consiliului cu privire la schimbările climatice. Vom face tot ce ne stă în putere la Consiliu pentru a lua o decizie cu privire privire la finanțarea europeană bazată pe contribuții europene și cu privire la uh, contribuțiile pentru uh, statele în curs de dezvoltare, lucru care va transmite un mesaj uh, și o motivație către aceste state pentru a avea succes la Copenhaga. Acestea sunt cele mai importante chestiuni pentru noi și pentru generația aceasta, și anume să combatem în mod serios încălzirea globală și să avem un set de norme clare în acest sens. Și sunt recunoscătoare pentru sprijinul pe care Parlamentul ni-l oferă în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim doamnei Malmström. Acum are cuvântul pentru a ne da răspunsuri și reprezentantul Comisiei, doamna vicepreședinte Margot Wallström. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, stimați eurodeputați. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte interesantă. Este foarte clar că suntem de acord cu toții că trebuie implementat tratatul de la Lisabona cât se poate de rapid. Atât Comisia, la fel, și Comisia, la fel ca și Parlamentul, este foarte interesată să intre în vigoare tratatul de la Lisabona cât se poate de rapid. Știm că procesul politic a fost încheiat în toate statele membre la ora actuală, iar acum fiecare stat membru trebuie să își încheie procesul de ratificare. Făcând asta, vor trebui să-și respecte procedurile interne. Dar este și foarte clar că niciun stat membru nu acționează într-un spațiu gol. Uh, orice întârziere dintr-un stat membru va avea efecte asupra tuturor celorlalți. Deci, de aceea sperăm că uh, Republica Cehă va fi foarte curând în poziția de a ratifica tratatul. Aș dori să mă refer și la cooperarea uh, foarte loială care până acum a fost uh, caracteristica uh, Uniunea Europeană. Este foarte important ca statele membre să poată avea încredere unele în celelalte în ceea ce privește angajamentele luate. În plus, mulți dintre dumneavoastră au făcut o diferențiere între realitatea privind șomajul și uh, criza economică și textul tratatului de la Lisabona. Bineînțeles, toată ideea este că tratatul de la Lisabona, textul acestuia, trebuie să facă, să se ocupe de context. Noi vom putea lua mai bune decizii cu privire la imigrație, azil, securitate energetică și așa mai departe prin acest text. Trebuie să le legăm unele de celelalte în loc să le diferențiem. Dar trebuie să purtăm această dezbatere cu privire la instituțiile europene, dar și să putem să utilizăm noile instrumente cât se poate de rapid. Comisia ă, se pregătește pentru implementare când tratatul va intra în vigoare. Știu că după masă va exista o dezbatere cu privire la serviciul uh, Uh, european de Acțiune Externă. Nu cred că acum trebuie discutat acest aspect. Trebuie însă să vă spun că avem de-a face cu adevărată provocare. Este o provocare să adunăm la un loc diferitele părți interesate în relațiile externe. Scopul principal este de a se obține o sinergie diplomatică. Avem nevoie pentru asta de o oarecare uh, într-o oarecare măsură de gândire creativă. În plus, trebuie să asigurăm echilibrul interinstituțional. Acest serviciu trebuie să fie responsabil și să răspundă în fața Parlamentului. Crearea Serviciului pentru Acțiune Externă poate să fie un succes dacă Parlamentul, Consiliul și Comisia cooperează foarte strâns. Trebuie să luăm în considerare faptul că vicepreședintele Comisiei și înaltul reprezentant pentru afaceri externe trebuie să facă o propunere aici împreună cu Comisia. Dați-mi voie să menționez inițiativa uh, cetățeanului european. În acest sens dorim să lansăm o carte verde în noiembrie Dorim să ne consultăm cu cetățenii, societatea civilă și toate părțile interesate pentru a lansa inițiativa legislativă cât se poate de rapid, imediat după intrarea în vigoare a tratatului. Consecințele crizei financiare și economice vor fi foarte sus pe ordinea de zi a Consiliului. Bineînțeles, este o tematică pe care ați menționat-o și dumneavoastră. Sunt de acord când spuneți că nu putem să ne complacem, nu putem să ne permitem asta. Începem să vedem rezultatele unor politici de combatere a crizei, uh, piețele financiare încep să se consolideze, încrederea crește, însă suntem foarte departe de o revenire uh, completă. În plus, uh, șomajul va rămâne foarte mare, deci va trebui uh, să continuăm să sprijinim politici pentru piața forței de muncă. Pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, Comisia susține propria sa propunere de buget. Sperăm că Parlamentul, prin votul uh, său, va uh, confirma acest buget Domnul Barroso a spus că ceea ce s-a făcut până acum nu a fost, nu este suficient. Într-adevăr, situația privind șomajul este foarte gravă, astfel încât cu toții trebuie să facem mai mult, atât la nivel european cât și la nivel național. Este prima noastră preocupare la ora actuală, șomajul, și sperăm că putem uh, conta pe Parlament pentru a lupta împotriva acestei probleme. De asemenea, contăm pe dumneavoastră să depuneți pre presiune uh, asupra Consiliului și asupra uh, guvernelor naționale pentru a îmbunătăți accesul la fondurile structurale, pentru că ar fi foarte util. Apoi, în ceea ce privește povara administrativă, sarcina administrativă, această uh, joi uh, vom adopta un, o comunicare uh, în ceea ce privește reducerea sarcinii administrative, vom stabili ce mai este de făcut, dar um, se va aproba și munca foarte importantă efectuată de către grupul Stoiber. Imaginea este foarte pozitivă la ora actuală, perspectivele sunt pozitive și se pare că am găsit o cale pentru a uh, Uh, face față sarcinii administrative și pentru a o reduce. Din, păcat, din păcate, acestea mai trebuie să fie și uh, adoptate de către Consiliu. Deci noi sperăm că ne veți ajuta să depunem presiune asupra Consiliului și asupra statelor membre pentru a efectua progrese în acest sens. Dați-mi voie să spun ceva și despre supravegherea piețelor financiare este ceva ce a apărut în mod regulat pe ordinea de zi a Comisiei în ultima lună. Trebuie să fie creată o nouă rețea de supraveghere la nivel european. Ne bucurăm să vedem că s-au înregistrat o serie de progrese, avem un acord uh, în Consiliu cu privire la propunerea Comisiei privind uh, riscurile sistemice și supravegherea prudențială mai avem însă nevoie de multe eforturi când este voie de au, uh, autoritatea de supraveghere pentru supraveghere microprudențială. Sperăm că și aici vom putea ajunge la o soluție ambițioasă. Încă o prioritate a președinției suedezei sunt uh, schimbările climatice. Mai avem câteva săptămâni până la conferința de la Copenhaga. Cred că majoritatea dumneavoastră, dintre dumneavoastră ați menționat uh, punctul esențial. Uh, eu i-aș spune echitatea climatică. Este un echilibru care trebuie atins între statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Trebuie să existe politi- po- dorința politică, voința politică pentru a uh, veni cu o propunere, uh, dar trebuie să arătăm și că suntem dispuși să fim lideri. Avem o propunere din partea Comisiei pentru finanțare, a fost criticată de către mulți pentru că nu ar fi suficiente fonduri, Evident că nu este suficient, dar sperăm că va fi un prim pas și îi va face și pe ceilalți să depună mai mari eforturi pentru a veni cu propuneri pe care să le putem negocia la Copenhaga. Bineînțeles că vom continua să fim activi, să nu ne reducem nivelul de ambiție, ci, din potrivă, să îi încurajăm pe toți partenerii noștri să ia un loc la masa negocierilor, inclusiv Statele Unite, pentru a putea uh, răspunde la toate preocupările cetățenilor. Vă asigur că nu dorim să ne scădem standardele, ci din potrivă dorim să fim proactivi pentru a obține o bună, uh, bune rezultate la Copenhaga. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Cu aceasta încheiem dezbaterea. Va începe sesiunea de vot la ora 12 fix. Am să vă rog să rămâneți în sală. Vicepreședintele Mila Quadras va sosi imediat și vom începe cu votul.